măsuri ce trebuie luate pentru a ne asigura că nu se pierd resurse în lanțul administrativ. Aș dori să spun numai că în momentul în care Parlamentul European va avea autorizația instituțională să voteze asupra impozitelor, instituțiile noastre se vor fi schimbat în totalitate. Vom fi intrat, vom fi devenit un stat federal, căci parlamentele în democrațiile noastre au fost create în primul și în primul rând pentru a, a da acordul pentru colectarea taxelor și deocamdată noi nu suntem în măsură să oferim acest acord. Votul referitor la impozite ne-ar oferi mai multe libertăți Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că putem că uh, impozitul european nu contribuie la uh, o creștere a taxelor plătite de cetățenii europeni. Dacă într-o bună zi va exista un, un impozit uh, european, va trebui în același timp să ne asigurăm că impozitele naționale vor fi reduse uh, în mod proporțional. Nu este foarte ușor să colectezi un impozit și să impui o taxă. Ar fi nevoie ca uh, baza de impozitare să fie aceeași, culturile fiscale să fie aceleași în uh, statele membre și mai este loc pentru toate acestea. Este Până la urmă, un subiect foarte important și mă bucur foarte mult că l-am abordat. Îi dau cuvântul doamnei Gresle, cu care voi coprezida această audiere. Mulțumesc și bun venit și din partea Comisiei de Control Bugetar. Ne bucurăm că poate avea loc această audiere, o audiere comună care mm, face parte din evenimente destul de rare din uh, acest, din această categorie, în ciuda faptului că există suprapuneri de competențe între buget și control bugetar. Chestiunea resurselor proprii și a veniturilor este una cu care ne-am ocupat uh, la Comisia de Control Bugetar. Uh, am discutat și despre calculul venitului național brut. Uh, în plus, am discutat rapoarte speciale ale Curții de Conturi și știm că nu putem să neglijăm chestiunea veniturilor proprii când discutăm despre buget. Vă mulțumesc uh, pentru această audiere pe care o aștept cu nerăbdare. Mulțumim, doamna Gresle. Vom avea o introducere din partea celor doi coraportori. Domnul Gerard Depre nu este prezent, uh, dar va fi reprezentat de către domnul Lewandowski, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a discuta despre partea de venituri a uh, bugetului. În ceea ce privește situația actuală, ea nu este foarte încurajatoare sau plăcută. Adevărul este că trebuie să acceptăm un sistem foarte puternic criticat uh, de resurse proprii și va trebui să-l suportăm până în 2020. Este un sistem care însă își merită criticile și de aceea trebuie să facem tot ce putem pentru a pregăti reforma acestui sistem. Am văzut că partea de cheltuieli a bugetului european evoluează. În secolul 20 Uh, însă am avut uh, venituri constante. Evoluțiile antece antecedente nu au fost uh, prevăzute de către părinții fondatori. De la tratatul de la Roma din 57 până la comunitatea economică europeană, aceasta urma să fie finanțată din bugetele naționale numai prin, într-o perioadă tranzitorie, urmând ca apoi finanțarea să fie uh, asigurată din resurse proprii. Asta s-a întâmplat în anii 70 cu TVA-ul, dar în 88 s-a introdus contribuția bazată pe VNB, pe venitul național brut, care trebuia să fie inițial o completare, dar care a devenit între timp dominantă. Și asta nu corespune viziunii părinților <coughs> fondatori al uh, Uniunii Europene. Există fluctuații, însă până la urmă situația este următoarea. Contribuțiile bazate pe VNB corespund la aproximativ 70% din buget. Acum este puțin mai mult. Uh, în plus sunt resursele proprii de aproximativ 12% uh, și apoi TVA-ul aproximativ 10%. Au crescut uh, veniturile din uh, amenzi. Cred că colegul Almunia de la Comisie a fost foarte eficient uh, în suplementarea bugetului european în perioada 2012-2013. Și ne așteptăm ca lucrurile să continue, în, în continu, să continue cu doamna Vestager. Este întotdeauna ușor să găsești slăbiciunile sistemului actual, dar acest sistem este unul foarte complex și este greu să înțelegi în uh, profunzime cum funcționează. Am o pagină întreagă cu derogări uh, adoptate în 2005 pentru perioada 2007-2013 și același lucru este valabil și pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Este un sistem cu excepții și derogări și derogări de la derogări, fără să se creeze până la urmă o legătură cu obiectivele politice ale Uniunii Europene, um, un sistem lipsit de transparență, văzut ca fiind injust de către multe state membre și uh, stimulând um, dorința de așa numitul just retur din partea statelor membre. Toate acestea otrăvesc dezbaterile referitoare la cadrul financiar multianual, dar și dezbaterile anuale referitoare la buget. În fiecare an, aceste dezbateri referitoare la buget sunt, devin uh, toxice tocmai din cauza acestui sistem uh, de resurse proprii. Drept urmare, Comisia a fost obligată să propună reforme de, de, în mai multe rânduri. Și de fiecare dată s-a pornit de la premise foarte puternice care până la urmă s-au dovedit a fi false. Când eu eram responsabil pentru propunere în numele comisiei, Întotdeauna ni se spunea că bugetul, nu trebuie să, bugetul Uniunii Europene nu trebuie să crească. În 2011 era asta. Spuneam întotdeauna că nu creștem bugetul, ci reducem contribuțiile din VNB și încercăm să introducem noi resurse proprii. Dar cel mai important este să spunem din nou și din nou că nu este vorba de un transfer de competențe fiscale la nivel european. No taxation without representation. Nicio taxare fără reprezentare. Este principiul de bază. Domeniul fiscal ține de parlamentele naționale. Deciziile care se iau la nivel european necesită unanimitate în Consiliu și orice decizie va trebui apoi să fie aprobată de către parlamentele statelor membre. Ce a existat în pachetul uh, anterior Doamna Schreier uh, făcuse unele încercări în trecut, dar uh, nu foarte încununate de succes. Existau propuneri, dar uh, Parlamentul a fost atât de consecvent în solicitarea de reforme, încât ne-am simțit încurajați să schimbăm sistemul actual în mod radical, sistemul existent, existent între 2007 și 2013. Am încercat să, reformă, să schimbăm mecanismul de reformă și pot să vă spun că s-a făcut un studiu de fezabilitate extins cu mulți candidați. Cinci au fost uh, Cinci posibilități au fost uh, preluate. Taxa pe CO2, taxa pe tranzacțiile financiare, taxele pe transportul aerian și uh, taxarea întreprinderilor. Pe baza anumitor uh, criterii, bineînțeles, să fie o taxă justă, echitabilă, să corespundă obiectivelor uh, europene în general S-au făcut multiple studii, din nou s-au selectat doi candidați, să spunem așa, taxa pe tranzacțiile financiare și TVA-ul simplificat, care vă va fi prezentat de către Stefan Lehner, cel care a inventat toată această propunere de simplificare a sistemului TVA. În ceea ce privește taxa pe tranzacție financiară, a fost singura taxă uh, sprijinită de public puțin uh, și cu o notă populistă pentru a sancționa sistemul bancar, dar sondajele de opinie publică au arătat că este unul dintre puținele tipuri de taxare susținute de către public. Ar fi vorba de 0,1% uh, impuse pe diferite tranzacții, printre care, care uh, instrumente derivate am considerat că putem veni și cu alte resurse proprii pentru a reduce contribuțiile bazate pe VNB. În ceea ce privește TVA-ul, Stefan Lenner vă va spune mai mult despre asta imediat. Taxa pe tranzacțiile financiare a fost făcută în așa fel încât uh, să fie greu de evitat, pe prin, un principiu teritorial și bazându-ne pe experiența Suediei. În mass media se vorbea despre taxa Tobin, dar nu este un tip de taxare uh, tip taxă Tobin. Taxa Tobin a fost o propunere în anii 70. Dar acum propunerea noastră era vorba de taxarea operațiunilor cu obligațiuni, Uh, și um, instrumente derivate, nu uh, tranzacții financiare ca taxa Tobin. Cealaltă parte a propunerii noastre se referea la corecții financiare și se referea și la simplificare. În loc să avem uh, excepții la excepții, începând cu reducerea acordată Regatului Unit, E bine, pentru a îmbunătăți asta am uh, sugerat uh, corecții pentru patru state membre care ar urma să fie compensate uh, pentru un tratament dezechilibrat la, în cadrul financiar multianual. Asta urma să se facă prin sume forfetare anuale, plătite către patru state membre în cursul negocierilor între state s-au formulat obiecții foarte puternice din partea Regatului Unit, al Suediei. Și uh, până la urmă lucrurile au rămas neschimbate. Apoi am negociat cu Parlamentul și rezultatul a fost grupul la nivel înalt privind resursele proprii, creat în februarie 2014 cu o compoziție modificată în urma alegerilor și acesta a prezentat uh, Parlamentului um, evaluarea făcută și Vailo Calfin, care face parte din acest grup, ne va spune mai mult despre asta și ne va spune probabil că atmosfera este una de dorință de a continua. Bineînțeles, taxa pe tranzacțiile financiare a supraviețuit în mod parțial ca un fel de cooperare consolidată care ar urma să fie începută cu 11 state membre voluntare la începutul lui 2016. Dar nu este văzută ca un venit la bugetul european, ci ca un venit la nivel național în propunerile noastre de taxă pe tranzacțiile financiare. Ne, referita, ne refeream la bugetul european am, și făcusem un calcul care ne-a arătat că am putea avea o reducere substanțială a, a, a uh, contribuțiilor pe bază de VNB. Cealaltă parte a poveștii a fost dorința din partea Parlamentului de a acționa, de a pregăti lucrurile a, și de a, de a influența agenda grupului uh, sub domnul Monti. Grupul la nivel înalt nu are ca scop să reinventeze roata. Avem multe studii de fezabilitate făcute, dar din punct de vedere tehnic, totul a fost uh, studiat, analizat Acum totul ține de percepție, de politică. În primul rând, avem nevoie de credibilitatea bugetului european, încredere în faptul că cetățenii regăsesc valoarea acestui buget european. Numai prin credibilitate putem să mergem mai departe și să ajungem la ceea ce numim noi resurse proprii, dar, în general, acest lucru se va numi taxare europeană. Fără credibilitate nu putem face progrese. Mă tem că atmosfera în Europa nu este una foarte încurajatoare acum, dar având în vedere toate slăbiciunile sistemului actual, cred că nu ar trebui să renunțăm, ar trebui să convingem, dar convingem prin argumente, prin utilitatea uh, propunerilor uh, și nu prin argumente tehnice. Aceasta este impresia mea. Și asta doream să spun în introducere. Nu foarte încurajator, dar totuși puțin. Mulțumesc. Pascal. Il y a plus qu'une heure d'espoir et c'est pour Avem mai mult de puțină speranță. Tocmai de aceea ne aflăm astăzi aici. Am să dau cuvântul doamnei Ines Ayala Sender acum. domnule Lewandowski, ați fost încurajați tocmai de aplauze. Să trecem așadar la primul panel, și anume situația actuală. Ați vorbit despre asta, domnule Lewandowski, în uh, intervenția dumneavoastră de introducere. Deci urmează acum o prezentare a situației actuale cu resursele proprii în Uniunea Europeană și avem o dezbatere până la ora 16. I think Stefan Lennart should be responsible for Cred că Stefan Lenar ar trebui să se ocupe de evaluarea TVA. And for the state of play. Eu răspundeam de cuvântul introductiv și de situația actuală. La présentation a été faite et je vous en remercie. Et je donne la parole à monsieur Stéphane. Prezentarea a fost uh, făcută și vă mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Stefan Lenar. Um, chairman, you, been, chairman um, honorable members, um, honored budget. Distinși uh, membrii, vă mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a vă prezenta situația TVA în contextul uh, resurselor proprii. De ce TVA? De-a lungul istoriei uh, comunităților europene, TVA-ul a tot apărut ca fiind o problemă de discutat, mai ales în, în contextul bugetului TVA-ul este singura taxă pe care, de care dispunem, uh, singurul instrumentul propriu. În 1994, Parlamentul European a redactat un raport cu privire la finanțarea viitoare um, și recomandările cu privire la modelul de TVA, iar de atunci, la fiecare dezbatere, vă aduc aminte de Comisia Prodi, s-au uh, propus trei eh, tipuri de taxe, iar TVA-ul era unul dintre aceste instrumente. Eh, de, de fapt, TVA-ul era una dintre cele două propuneri ale Comisiei și pentru că această taxă este o taxă foarte vizibilă, de amploare, care nu uh, pedepsește o anumită, nu afectează o anumită parte a producției. Este vorba de Uh, un instrument echitabil, de aceea uh, statele membre au uh, mai multe posibilități de a se de a redacta aceste modele. TVA-ul a fost impozitul care a permis un comerț transfrontalier eficient. A fost perceput imediat ca fiind taxa pieței unice. Și de aceea TVA-ul a fost întotdeauna însoțit de un fir narrativ puternic în ceea ce privește finanțarea la nivel european. S-a, permis, permis astfel o integrare eficientă pe piața unică și um, în această integrare are la bază tocmai finanțarea de succes la nivel european. Iar această evoluție a atras uh, totdeauna discuții pe marginea TVA. TVA a devenit în uh, anii 70 uh, un instrument propriu, o resursă proprie, iar la începutul anilor 90, îmi cer scuze, deci TVA-ul a devenit o resursă proprie, devenit și între timp a devenit cea mai importantă resursă devenit proprie începând cu anii 90. Însă, după cum știți, armonizarea uh, bazei de impozitare TVA nu a fost uh, întotdeauna nu a fost uh, impusă. Uh, fiecare proces de extindere au fost uh, acceptate derogări noi de la sistemul uh, în vigoare și situația s-a complicat. Pentru actualul model de calcul, Există un sistem complex de date statistice și, uh, în al doilea rând, din 1992, în fiecare, la fiecare negociere, statele membre au redus cota TVA din cauza unor temeri cu privire la uh, consecințele negative pentru statele membre mai sărace. Pentru a vă arăta sistemul actual de calcul al TVA ca resursă proprie, statele membre încep în stânga jos cu TVA-ul colectat, iar ei, statele membre au o mendie ponderată pe care uh, o estimează, deci este o medie ponderată a tuturor uh, cotelor valabile, iar de la acea bază de impozitare adaugă și scad anumite cote de corecție, ajungând la o bază de impozitare TVA armonizată. Cred că este de la sine înțeles că modelul este unul foarte complicat. Pe de altă parte, trebuie spus că uh, acest sistem funcționează de, de zecenii și este un model care funcționează, chiar dacă există și dificultăți. Odată ce am uh, stabilit această bază armonizată de impozitare, mai există ajustări ale comisiei care au la bază faptul că uh, există și alte elemente incluse în baza de impozitare. Există o așa numită call rate, uh, o rată redusă de TVA și ce este cel mai important, baza armonizată este baza de calcul pentru acea bază redusă. Deci, um, or, ori ceea ce reduce, uh, reducerea britanică este un element uh, esențial în acest context și orice modificare a bazei uh, de impozitare are repercusiuni pentru reducerea britanică. S-a propus apoi să aducem îmbunătățiri la sistemul actual. A existat o inițiativă în domeniul TVA o așa numită carte verde care uh, își dorea să îmbunătățească sistemul de calcul TVA. Ea urma să fie însoțită de o propunere nouă cu privire la resursa proprie. Aceste propuneri, uh, propunerea Comisiei fiind uh, mână-mână cu noul sistem. Um, opus față de ceea ce facem azi. Deci, deci uh, astăzi încercăm, nu încercăm să estimăm toate cotele diferite, ci încercăm să mergem la baza, la miezul uh, sistemului. Sunt tranzacții care reprezintă un standard la nivel european. De exemplu, aparatura TV la care se aplică o rată de TVA unică peste tot în statele membre. Și dacă va fi adoptată această propunere pe viitor, de fiecare dată un cetă, când un cetățean va cumpăra o, un uh, aparat TV, o mică parte din TVA va fi transferată către bugetul european. Alt exemplu sunt programele TV care sunt uh, supuse unor uh, cote de TVA reduse. În astfel de cazuri, nu uh, se va acorda o parte, nu se va transfera o parte din TVA-ul colectat către bugetul european. Deci asta este o vedere de ansamblu a sistemului actual, al contribuțiilor din TVA. Există un sistem de compensații, compensații care fi eliminate totodată. Însă, este un, o modalitate de a calcula contribuția apropiată de sistemul aplicat contribuabilului, dar care nu este, de fapt, echivalent. Este un element esențial pe care trebuie să-l aveți în vedere pentru viitor. Deci, rezumatul este foarte clar, ar putea fi un sistem mult mai simplu, dar totuși ar fi un, vorba de un transfer de venituri și nu o legătură directă cu contribuabilul. Care sunt elementele esențiale um, în um, redactarea unui model, în configurarea unui model de colectare a TVA? Deci aici nu, principiul nu se aplică doar la TVA, ci și la alte taxe. În primul rând, trebuie să vă aplicați asupra armonizării incomplete a bazei de impozitare. Trebuie să poată fi comparate sistemele din diferitele state membre. Deci, fie că acel sistem este completat prin corecțiile statistice, cum se întâmplă în prezent, sau se trece la un subset armonizat, la un miez, la un denominator comun care este aplicat. Iar în al doilea rând, trebuie lucrat la vizibilitatea sistemului pentru contribuabil. Raportul din 94 și propunerea din 2004 um, sugerează că ar fi bine să există o relație directă cu contribuabilul. Deci, practic, clientul trebuie să vadă pe bonuleț cât din TVA se transferă către bugetul Uniunii. Deocamdată s-a propus un uh, sistem care presupune ca contribuția către bugetul Uniunii să rămână invizibilă, să nu poată fi uh, citită pe bonul de la casă. Deci, ideea este aici să se propune un sistem nou, dar care ar obliga sute de mii de agenți economici să, să-și schimbe sistemul de marcare, sistemul caselor de marcare. Deci, pe viitor, cumva, în dezbaterile politice care vor avea loc, trebuie luat în considerare și acest lucru, că vor apărea costuri din perioada de tranziție. Consiliul European din 8 februarie 2013, bineînțeles că nu a consemnat propunerea Comisiei însă nici nu a eliminat-o în totalitate. Concluzia a fost că uh, lucrările la un nou model de calcul ar trebui să continue și că această resursă proprie nouă ar putea înlocui sistemul actual. Cred că pentru prima dată după 1900, din 1988, Consiliul a lăsat măcar o mică posibilitate de discuție. Uh, știți ce a decis Parlamentul European în acest sens, dar în um, uh, rezoluția din 2012, practic uh, s-a aprobat propunerea Comisiei cu privire la noul sistem TVA, respectiv la neschimbarea sistemului actual. S-a menționat acolo și o, arm- un, o armonizare mai profundă a sistemelor în statele membre pe baza acelei cărți verzi. Și apoi um, s-a ajuns și la concluzia că se va înființa acel grup la nivel înalt cu privire la resursele proprii. Odată cu alte propuneri și idei, uh, și acesta poate fi luat în considerare. Am fost rugat uh, să spun și câte ceva despre lecțiile pe care le-am învățat din propria mea perspectivă. Cred că problema resurselor uh, proprii rămâne un element valabil uh, care va fi mereu discutată când apar discuții legate de buget. Propunerea din 2011 a fost examinată atent de Ministerele de Finanțe ale statelor membre și de către Parlamentul European. Apoi grupul la nivel înalt, interinstituțional, prezidat de Mario Monti, este, reprezintă un proces nou și aici se discută de asemenea despre resursele proprii. Este un uh, for cu adevărat nou și ne așteptăm ca acesta să aducă rezultate bune. Și în cele din urmă, ceea ce a fost foarte dificil pentru anumite state membre să accepte schimbări în acest sistem, uh, ele au uh, crezut sau s-au temut că ar putea exista dezavantaje în ceea ce privește contribuțiile proprii din, din uh, veniturile proprii venite din TVA, din colectarea TVA. Pentru că dacă apar costuri mai mari, e evident că este greu să atragi uh, statele membre de partea ta. Singura soluție, din punctul meu de vedere, este că um, resursele proprii trebuie să facă parte din întreg pachetul financiar, venituri, cheltuieli și așa mai departe. Și aici se poate ajunge și la un consens în Parlament. Mulțumesc. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur Werner. Vă mulțumim foarte mult. Iată, un subiect foarte complex. Noua formulă. Este, ar însemna o contribuție din partea statelor membre, dar care ar fi calculată pe baza cifrelor plătite de consumator. Ar fi un, practic un fel de contribuție pe baza consumului global. Foarte interesantă propunere. Însă statele ar trebui să se pregătească foarte mult. Acum doriți să interveniți, doamna Ayala Sender, sau mai târziu? pentru că sunteți înscrisă pe lista de vorbitor. Nu, întâi domnul Manca. Ďakujem, pán predseda. Uh, súhlasím uh, hneď od začiatku s pánom... Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Lewandowski. Situația de astăzi, într-adevăr, nu arată prea bine. Sistemul actual merită criticat, dar cei care au creat sistemul au sperat, au crezut că e bun. Și pentru a evita o situație asemănătoare la planurile de astăzi, trebuie să vedem ce alternative avem. Ați spus că existau 5 propuneri din care au fost alese două. Mulți academicieni din multe state membre au a tras atenția asupra următoarei alternative, și anume impozitarea emisiilor dioxid de carbon. Oamenii de știință au constatat că și țări din lumea a treia afectează mediul cu aceste emisii de dioxid de carbon și că ar fi bine să le impozităm. Producătorii europeni sunt dezavantajați față de producători din state terțe care pot produce mult mai murdar și pot emite mult dioxid de carbon în procesele lor de producție. Poate că ar merita să regândim acest aspect. Eu cred în poziția oamenilor de știință. Situația din bugetul actual al Uniunii îi avantajează pe cei care uh, transferă sumele nete, ei sunt motivați să înfrâneze aceste alocări. În decembrie am vorbit de corecții, de surplusuri, iar statele membre au dorit să-și împartă între ele aceste surplusuri. Asta deși aveam 10 miliarde în facturi neplătite. Avem de plătit 10 miliarde către comune, către alte state și totuși statele membre au dorit să-și împartă între ele aceste fonduri. Și încă un aspect, că vorbeați de acele 5 propuneri, Dacă excludem o uh, taxare a emisiilor de dioxid de carbon, s-ar putea pune întrebarea de ce am decis acest lucru. De ce mergem pe calea TVA-ului? Am fost în Statele Unite în urmă cu 20 de ani. Am avut acolo un seminar despre sisteme fiscale și americanii se mirau că avem în continuare în Europa sistemul TVA. Este un sistem uh, care poate fi ușor fraudat, îl dezavantajează pe utilizatorul final și în multe alte state sistemul nu este folosit tocmai din această cauză. În ceea ce privește posibilitățile de fraudă ale TVA-ului, acum 20 de ani am condus o companie și cunoșteam pe cineva care cumpărase sârmă de cupru. A cumpărat așadar sârmă de cupru în cantități mari și dorea să exporte marfa încărcase pe o navă. Însă, de fapt, marfa nu exista, totul era fictiv. Și doar din uh, recuperarea TVA-ului, persoana a primit uh, sume foarte mari. Iată, deci, un alt exemplu de fraudă. Tocmai de aceea cred că ar trebui să avem în paralel o altă discuție. O discuție despre sistemul actual al TVA-ului și dacă el funcționează cum trebuie. Poate că, de fapt, ar trebui să regândim acest sistem TVA. Mulțumesc! Da, e un adevărat subiect TVA-ul și frauda așa numitul carusel TVA, costă foarte mult bugetele statelor membre. Însă au loc și fraude cu certificatele de CO2, cu cotele alocate. Au existat uh, operațiuni frauduloase foarte scumpe pentru bugetele naționale. Doamna Sulin, acum. Mulțumesc. Aș dori să particip și eu la această discuție și să spun că dacă tot vorbim despre impozite noi, nu putem uita că subiectul e unul delicat. Trebuie să ținem cont de pozițiile cetățenilor și ale statelor membre. Dacă vorbim de un impozit european, Dumneavoastră spuneți că vor scădea impozitele la nivel național. Să ce se întâmplă cu subsidiaritatea? Ce se întâmplă cu armonizarea? Ce facem cu efectele asupra utilizatorului final, asupra producătorilor și mă gândesc aici la IMM-uri în special, dar și la companiile mari. Ar trebui să vorbim pe cifre concrete și de aceea aș dori să știu cât la sută ar presupune acest impozit european și deci cât uh, ce fonduri vor ajunge astfel la bugetul european și cu cât vor scădea impozitele la nivel național. <clears throat> și pentru că tot vorbeam de evaziunea fiscală, eu cred că nici aici nu se face suficient. Ba, eu chiar văd uh, posibilitatea unor cazuri noi de evaziune fiscală dacă s-ar introduce acest, uh, acest nou sistem de impozit european. Aș dori să mai atrag atenția asupra pericolului sarcinii birocratice suplimentare Pentru că va fi nevoie de un sistem birocratic suplimentar dacă apare acest impozit european. Și atunci aș dori să știu ce vom face cu această sarcină suplimentară și cum dorim totuși să scădem costurile în același timp. Nici autoritățile fiscale ale statelor membre nu vor putea fi puse sub o povară prea mare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sabrămân. Mulțumesc. Nu am întrebare, dar nici nu voi vorbi prea mult. Merită să acordăm atenție acestui subiect. Da, înțelegem cu toții problema, avem această înțelegere comună, destul de clară. Dar e o situație clasică, aparent fără ieșire, care mi se pare mie a fi problema principală. Dezbaterea plătitorului net, dacă ar fi să aleg un lucru pe care ar trebui să-l discutăm cu atenție și să-l rezolvăm, e această situație. Dar e foarte complicat. Dacă ne închipuim 100 de mii de pahare organizate într-un mod foarte complex pe o piramidă și trebuie să le reorganizăm cu o singură mișcare, că de fapt asta trebuie să facem, e ca o un experiment foarte complicat, necesită foarte multe pregătiri. Și acele pregătiri trebuie bine făcute înainte de a ataca problema principală și anume dezbaterea cu privire la plătitorul net. Și atunci când uh, ar, ar fi bine să avem toate răspunsurile pregătite pentru când vor veni întrebările. Să știm foarte clar dacă cineva trebuie să piardă, astfel încât alții să câștigă, să câștige. Eu nu cred, eu uh, cred sincer în ceea ce se spunea la început arăta și domnule Lewandowski. Chiar trebuie să ne întoarcem la ceea ce spuneau uh, fondatorii. Dar, ca să înțelegem mai bine, avem nevoie de o cale de a explica audienței europene că atunci când um, comutăm, să le, convingem că a doua zi, peste noapte, tuturor le va merge mai bine. Și e o mare sarcină. Să cred că la asta va trebui să fim atenți. Vorbesc din nou despre comunicare, ca de multe alte ori, și nu e puțin lucru. Mulțumesc! domnul președinte. Facilite pas la tâche. Monsieur Gaillard. Da, într-adevăr, această chestiune a lui Just Retour uh, nu ne ușurează sarcina. Domnul Gaillard. Mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Lewandowski și pentru Lenar. Dacă am înțeles eu bine, e de fapt vorba de o simplificare radicală a sistemului actual de calcul acestor mijloace proprii, a resurselor proprii. Ne-a plăcut planșa cu acele cercuri multiple, diverse, unde se vedea uh, ce s-ar întâmpla și deși planșa nu era simplă, era mult mai simplă decât uh, prima planșă E de înțeles că acest calcul simplu modifică uh, ce are de plătit fiecare stat membru. Domnul Leonard a prezentat asta foarte bine, dar nu-mi dau seama deloc despre ce sume vorbim sau despre ce dimensiune acest mod de calcul uh, destul de simplu, nu va fi un mijloc general. Vor exista modificări între statele membre, unii vor plăti un pic mai mult, ne închipuim deja ce, cum vor reacționa, dar v-aș întreba dacă există exemple oare cu privire la ce s-ar schimba în statele membre, ca să înțeleg eu cât de mare e de fapt problema. Vorbim de virgulă, de 0, virgulă, sau deja de câteva procente reale? S-a făcut calcule în acest sens? Putem ști despre ce vorbim? Și dacă ce se va plăti pe viitor va fi doar puțin diferit față de acum, n-ar merita ca cât plătesc statele membre, suma să rămână stabilă? Mă gândesc la Germania, unde e o discuție dificilă, desigur, pentru că nimeni, om, omul obișnuit nu știe cât se plătește și ce presupune asta și cum se ajunge. Dar problema nu e atât de unde, din ce resurse proprii suma ajunge din bugetul german ar ajunge la bugetul european. Și întrebarea e despre ce sumă ar fi vorba. Înțeleg ideea simplificării, înțeleg că am face un uh, pas înainte, o discuție corectă despre resursele proprii. Și nu am mai avea aceste discuții inutile despre uh, venitul mediu net, dar dacă mi-ați putea da un răspuns la aceste întrebări, mulțumesc. Merci, monsieur de la... Mulțumim. Domnule de la nou, vă voi ruga să fiți succint, pentru că mai avem și alte subiecte de discutat și timpul trece repede. Domnul de la nou. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea referitoare la fiscalitate uh, necesită o dezbatere fundamentală privind viitorul Uniunii Europene. Putem să continuăm ca și până acum, însă putem să ne închipuim și o Europa diferită, cu o mai mare integrare a unor politici, poate cu o parte de federalism Poate că ar fi nevoie de noi tratate și e complicat. Dar trebuie să ne gândim și la asta. În ceea ce privește chestiunea fiscală, fie că este TVA-ul sau alte resurse din partea statelor membre, întotdeauna vom avea dificultăți, inclusiv cu frauda și cu problema uh, contribu- contribuitorilor neti. Cred că trebuie să creăm o nouă resursă fiscală și impozitul nu este neapărat o vorbă goală, depinde ce facem cu el. Eu cred că putem face mai bine pentru Europa, pentru cetățeni, pentru infrastructură, pentru cercetare, pentru locuințe, pentru serviciile publice. Ar merita o atenție uh, mai mare acordată acestui subiect. Chestiunea TVA-ului este una dintre posibilități, nu este singura și cred că putem să ne uităm și în alte direcții. S-a vorbit despre taxa pe tranzacțiile financiare, financiare taxa pe carbon și așa mai departe. Toate acestea ar fi preferabile, trebuie numai să putem să le punem în aplicare. Și, într-adevăr, grupul Monti a început să lucreze la aceste chestiuni. Cred că TVA-ul nu va putea să răspundă la toate întrebările și problemele care se pun. Dar dacă impunem o taxă pe carbon la frontieră, care permite să taxăm fluxurile uh, financiare, dacă putem să uh, aducem o contribuție la toate elementele sociale, cred că putem să avem un impact uh, pozitiv. Mi-aș dori ca lucrurile să meargă repede și la cum progresează lucrurile la grupul Monti, nu am senzația că uh, vor termina în curând. Domnul Artui. Da, dar Parlamentul este convingător și ține de noi să facem ca dezbaterea să continue. Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre taxa pe valoare adăugată și trebuie să ne întrebăm ce valoare adăugată poate aduce Uniunea Europeană. Pentru miniștri de finanțe și pentru cetățenii noștri ar fi interesant să, află, să afle ce avantaje pot avea dacă finanțează Uniunea Europeană. Și, pe de o parte, avem problema că în multe domenii piața unică nu funcționează, că în continuare nu am reușit să facem în așa fel încât efectele pieței unice să se resimtă în statele membre. Ne întrebăm dacă nu putem să oferim alternative. De exemplu, pentru servicii transfrontaliere sau pentru modele pe, bazate pe parteneriatele public-private, să fie posibilă crearea unei situații în care toată lumea are de câștigat, atât UE cât și uh, statele membre. Mă gândesc la licitarea frecvențelor. În această săptămână discutăm pachetul privind piața, piața unică digitală. De ce nu se poate Uh, scoate la licitație odată în toată Europa o frecvență și apoi uh, veniturile să, pune, să fie puse la dispoziție statelor membre, iar apoi din taxele de utilizare a frecvențelor să se uh, creeze venituri pentru, veni, pentru bugetul Uniunii Europene. Sunt chestiuni pe care ar trebui să le aprofundăm în dezbatere nu numai cu planul Juncker, uh, în care se vor putea aloca fonduri obținute din licitarea frecvențelor către uh, BEI, ci și, din, um, ci și despre alte elemente. De exemplu, când s-a făcut uh, licitarea frecvenței, uh, să se taxeze, să se obțină venituri pentru utilizarea acestor frecvențe. Nu trebuie să transmitem că uh, vrem să luăm bani din, din, de la statele membre, ci trebuie să vedem cum putem să folosim investițiile în așa fel încât să fie în beneficiul cetățenilor. Atunci este acceptabil să se investească și bani privați și să se obțină avantaje suplimentare pentru cetățeni. Mulțumesc, doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l, fel- să salut pe domnul Calfin și să-mi cer scuze că va trebui să plec uh, înainte de intervenția sa. În ceea ce privește TVA-ul, eu nu sunt deloc convinsă. Nu sunt convinsă. Spunem că este un impozit uh, pe consum, dar este mai ales un impozit care afectează tot consumatorii și toți cetățenii la fel. Și, în plus, nu cred că este un impozit cu natură europeană. Partea de venituri uh, obținută din VNB-ul statelor membre nu mi se pare nici, o, nici aceasta o soluție uh, pentru resursele proprii. Se vorbește despre resurse proprii, dar nimeni nu le vede ca atare, ca resurse proprii. Într-adevăr, dacă rămânem la acest nivel, uh, întotdeauna se va pune chestiunea just retur și se va pune întotdeauna problema cât plătește Germania, cât plătește Regatul Unit și așa mai departe. Va fi o discuție nesfârșită care nu ne va face decât să reducem bugetele, fie că este necesară această reducere sau nu. Resursele proprii trebuie să fie cele care nu afectează nici pe unii, nici pe alții și aici apar problemele. Domnul Delano a spus-o, dar și alții. Nu există numai uh, taxa pe tranzacțiile financiare. Știm foarte bine că ea nu va rezolva toate problemele bugetare ale Uniunii Europene, chiar dacă trebuie să o apucăm de undeva. Dar chestiunea taxei de carbon va trebui abordată la un moment dat. Dacă am face asta de la bun început, mi s-ar părea o idee foarte bună. Și în plus există chestiunea impozitele, impozitării multinaționalelor. Uh, scandalul LuxLeaks uh, ne-a arătat, dincolo de scandalul propriu-zis, că nu putem să impunem uh, taxare la nivelul statelor membre pentru aceste multinaționale. Trebuie să fie la nivel european, pentru că dacă nu, întotdeauna vor exista posibilități de a găsi soluții uh, pentru a plăti mai puțin. Însă o taxare la nivel european ar elimina acest lucru. Iar apoi, în ceea ce privește domeniul digital, uh, sunt de acord cu antevorbitorul meu, nu voi intra în mai multe detalii mai multe detalii, pentru că mi s-a cerut să fiu succintă. Domnul Artui. Mulțumim, doamnă Toma. Domnul Fernandes. Mulțumesc. N-aș vrea să eliminăm niciun fel de resursă proprie din discuție. Cred că trebuie să ne gândim la o o metodologie bună pentru a arăta că este nevoie de resurse proprii și pentru a arăta publicului um, că este nevoie de ele. Cred că punctul de pornire trebuie să fie neutralitatea fiscală. Trebuie să putem spune că vrem resurse proprii, că vrem un buget finanțat altfel, fără să luăm mai mulți bani din buzunarul contribuabilului. Și trebuie în același timp să dovedim că putem să facem asta. Despre asta mă refer, la asta mă refer cu neutralitate fiscală. Și dacă nu vom reuși asta, vom pierde această luptă pentru resurse proprii. Deci neutralitatea fiscală este primul punct cheie. Nu vor, uh, avea, nu vor fi făcute plăți suplimentare. Cetățenii nu vor trebui să plătească în plus pentru asta. Oricum, cetățenii plătesc deja destule taxe. Mi se pare un punct uh, foarte important în această discuție. Avem nevoie de asemenea de transparență în finanțarea bugetului european. Este imposibil de explicat cum are loc finanțarea în acest moment. Deci cred că trebuie să regândim sistemul să reanalizăm și reducerile existente în momentul de față și așa mai departe. Cu o mai bună cooperare și pe baza acestor principii putem obține asta, putem crea poate un fond între state, un proiect pilot. Asta ar putea fi uh, calea să testăm uh, inițial un sistem de exemplu, printr-un uh, fond de sprijin pentru șomeri, astfel încât statele membre care doresc să participe la asta prin cooperare consolidată. Ar fi un uh, test fără a fi nevoie să se înceapă să se facă schimbări uh, la tratate. Ar permite cooperarea consolidată acest lucru? Dacă nu, dacă trebuie să acționăm în afara cooperării consolidate, se pune chestiunea taxei pe tranzacțiile financiare. <clears throat> Și cred că dacă am începe un astfel de proiect pilot, acesta ar fi un stimulent pentru a atrage și mai mulți participanți. Și încă un element. Va fi posibil să avem un buget, să spunem, experimental pentru zona euro pe baza resurselor proprii? Acesta ar fi un model care ar putea fi apoi extins în toate statele membre. Mulțumesc! Monsieur Javor. Köszönöm a szót, tisztelt Domnul Gábor. Itt kérdést szeretnék eh, föltenni. Az egyik itt sok... Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări pe scurt. În primul rând, am vorbit despre problemele sistemului actual și despre de ce acest sistem nu este echitabil, de ce este atât de dificil de folosit. Care sunt noile principii propuse de comisie? Cum evaluați reticența statelor membre față de un, acest nou, un astfel de nou sistem? În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, au fost uh, reticențe și rețineri puternice exprimate din partea statelor membre. Apoi, hamis adatokból acest, uh, aceste date pe care le avem nu sunt de încredere, acest lucru a fost dovedit în repetate rânduri. Comisia, din păcate, nu poate lucra cu date uh, curate. Și ce putem face în această problemă? Ce putem uh, face astfel încât să avem cifrele corespunzătoare bazate pe date curate de încredere. Și încă o întrebare atâta timp cât avem un sistem de resurse proprii bazat pe TVA, trebuie să vedem și în ce, cât de ridicate sunt pierderile ca venit uh, din TVA prin fraudă fiscală. În unele state, uh, frauda, uh, prin fraudă se pierd 30% din venituri din TVA. Cum am putea combate în mod eficient frauda fiscală? S-a vorbit de asemenea despre faptul că nu vrem să creăm noi costuri la nivel birocratic. Însă trebuie să înțelegem că fie elaborăm un sistem care combate și frauda fiscală, și asta va veni cu cost, asta va venit cu costuri. Fie nu vrem asta și acceptăm că aceste controle pur și simplu nu pot fi făcute și continuăm cu sistemul actual, cu fraudă, evaziune și cu pierderi. Mulțumim. Am să-i dau cuvântul domnului uh, Lenar pentru răspunsuri. Am să-i adresez însă înainte și E o întrebare. Taxa pe tranzacțiile financiare este una uh, foarte uh, populară, pentru că cei care sunt pentru nu sunt cei care o plătesc. S-a evaluat uh, riscul de, de localizare a tranzacțiilor financiare în urma impunerii acestei taxe? Aș vrea să ne spună Comisia în ce măsură este fezabilă această taxă. Nu Trebuie să adoptăm o măsură populară dacă până la urmă rezultatul său este zero și uh, toate tranzacțiile se delocalizează la Londra. În ceea ce privește TVA-ul, mie nu mi se pare un impozit rău. Suntem deschiși față de lume. Fie taxăm producția, fie taxăm consumul, dar când taxăm producția, creștem costul de producție. Și într-o lume deschisă, Practic stimulăm delocalizarea și facem să crească șomajul. Invers, TVA-ul este singur, singurul impozit care ne permite să punem pe picior de egalitate ce importăm și ce, pro, ce producem. Și cu tot respectul pentru doamna Toma, nu sunt de acord uh, cu ea referitor la TVA. În orice caz știu că nu e ușor să faci ca TVA-ul să fie popular fie că e vorba de TVA, fie că este vorba de VNB, până la urmă nu sunt uh, resurse proprii asupra cărora noi votăm. Fiecare stat membru plătește și aici întreb, îl întreb și pe domnul Lenar. Se calculează o bază de TVA, se taxează consumul și apoi se face o redistribuție între state pe baza consumului național. Iar la VNB vom reveni mai târziu. Domnule Lenar, aveți cuvântul. Uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte, pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Este într-adevăr ceea ce uh, subliniază importanța TVA-ului ca resursă principală, ca resursă proprie bineînțeles, cu nuanțe. După cum ați văzut, a existat propunerea din 2011 care a cuprins doar o parte din consum. Deci acolo e vorba de taxa ca uh, impozit standard. Este un sistem actual pe care îl avem și acum se încearcă o armonizare a aplicării acestei taxe peste tot. Dar există derogări în diferite state membre care uh, trebuie completate cu acele mijloace statistice. Dar cred că ați descris uh, esența uh, TVA-ului ca resursă proprie. Bineînțeles, în teorie, nu trebuie să se rămână la acest nivel. Există și un alt pas, un alt nivel la care se poate ajunge, se poate introduce în mod direct un sistem de plăți eh, de către consumatori către bugetul Uniunii Europene. Și s-ar întâmpla acest lucru prin uh, sistemul de contabilitate al întreprinderilor care trebuie să uh, deducă TVA-ul și care trebuie să uh, transfere TVA-ul către bugetul Uniunii Europene. Deci se poate merge un pas înainte, un pas în față și uh, uh, se poate depăși cadrul bugetelor naționale. Dar nu există o, profune, o propunere formală în acest sens. e puțin complicat pentru că TVA-ul este o taxă și cei care sunt în situații intermediare, care nu sunt în etapa finală, recuperează TVA-ul. Și aici lucrurile se complică puțin. Pentru că trebuie să se cuprindă consumul în etapa finală. Atunci, consumatorul care plătește nu recuperează TVA-ul, dar la toate celelalte etape intermediare TVA-ul este recuperat, lucru care complică până la urmă um, întreaga situație. Da, așa este. Nu putem face economie în toate sistemele ca să avem în continuare o taxă pe valoare adăugată, care nu este o taxă pe vânzări. Deci nu este o taxă pe vânzări, este o taxă pe valoare adăugată. Și pentru a face ca aceasta să fie europeană, trebuie introdusă introdus tot lanțul de plăți și rambursări. Ar fi practic un sistem dublu de TVA, național și european combinat. Și ar avea avantajul de a se adresa direct contribuabilului, însă am avut impresia în 2011 că Comisia era foarte conștientă de costurile introducerii unui astfel de sistem. Asta este dificultatea. Gaia? Și dacă uh, îmi permiteți să răspund la întrebarea domnului Gaier, în ceea ce privește evaluarea impactului um, pentru toate statele membre, Comisia um, în propunerea ei din 2011 nu a prevăzut o astfel de evaluare. Comisia a examinat uh, urmările la modul general, care ar putea fi volumul general ar fi, a fost o estimare de 21 de miliarde de euro de pe urma colectării TVA în statele membre, anual. Însă a, a evitat în mod conștient o defalcare pe statele membre. Și ar fi fost, ar fi fost necesare măsuri suplimentare de evaluare uh, ar fi fost uh, puse în practică dacă statele membre ar fi dovedit interes. Și nu s-a ajuns la acest lucru, dar dacă se va continua discuția despre sistem, pe viitor s-ar putea să apară și o astfel de propunere a Comisiei, însă deocamdată nu este cazul. Bineînțeles și fiind conștientă de faptul că dacă ar depune o astfel de propunere, să se examineze impactul, urmările, uh, Uh, și să se împartă statele membre în perdanți și câștigători, atunci nu va fi foarte greu uh, să ghicești cine va fi în favoarea sistemului și cine nu. Deci nu s-a dorit uh, o astfel de situație. În ceea ce privește um, um, taxării, trebuie să recunosc că nu sunt expert în evaluarea de impact. Um, cotele propuse sunt atât de mici încât uh, um, is not high enough. încât nivelul nu este destul de ridicat încât să se permită o mutare, o translocare a lor în afara Europei. Um, ratele de la, din Uniunea Europeană ar fi sub cele din Regatul Unit. Taxele de timbru Aici mă refer la taxele de timbru. Propunerea a cuprins tax, uh, uh, taxe la nivel european, uh, taxe de timbru sub cele din nivelul din Marea Britanie. Dar trebuie să recunosc că cunoștințele mele sunt limitate în acest domeniu. Merci, monsieur le directeur. Alors, pour clore cette séquence... Mulțumim foarte mult, iar la final, domnul Lewandowski. Thank you. I am so happy that... Mulțumesc și mă bucur foarte mult că Ștefan uh, a abordat acest subiect. Uh, cred că s-a explicat uh, ce presupune această simplificare. Noi ne oferim acum doar la bunurile standard și la taxa de 1% care se aplică la anumite bunuri standard. Lăsând deoparte Uh, marele domeniu al excepțiilor de la sistemele actuale, din cele 28 de state membre. Dar revenind la prima întrebare, care este modul de a selecta doi candidați din cinci de pe lista scurtă? Și de ce să nu uh, ne limităm la aceste două sisteme? Poate că nu este o propunere prea bună, dar nu acesta a fost motivul. Noi am vrut să evităm o dublă impunere, pentru că când vine vorba de taxa pe CO2, um, ea a fost pusă discuțiilor atunci când am vrut să evităm o acumulare de arierate și um, în orice caz există uh, aici uh, un potențial de stabilitate, un factor stabilizator, pentru că atunci când ai taxe reduse, și am văzut acest lucru în cazul Suediei, noi am estimat, a existat și o evaluare în acest sens, și acesta este și răspunsul meu parțial la uh, întrebarea cu privire la impact. Deci, ne-am putea aștepta la un venit de peste 14 miliarde de euro, conform primelor estimări. Și până în 2020 ar putea ajunge la 50 de miliarde de euro. Deci, practic, uh, pentru țări precum Germania, estimările ar fi de în jur de 10 miliarde mai puțin. Pentru Polonia ar fi 1,8 miliarde până în 2020. Mă refer la aceste venituri din taxe. Acum nu mă interesa o taxare de 0,0 nu știu cât la sută la instrumentele derivate. Pentru că acele speculații, acele uh, tranzacții speculative nu știu dacă trebuie să contribuie sau nu la economia europeană. Nu mă interesa acest lucru prea mult. Dar această taxă nu ar fi trebuit să împovăreze micile și companiile mici și mijlocii, gospodăriile mici și așa mai departe. Deci cam, aceasta, cam acestea au fost rațiunile din spatele acestei taxi, taxe pe tranzacțiile financiare destul de reduse, care există în 10 țări, inclusiv în Regatul Unit. Din cum va supraviețuiește această taxă? Deci cam acesta este răspunsul meu la întrebarea domnei Sulin. S-a presupus, s-a vorbit despre o neutralitate fiscală. Ce impunem noi ca noutate în domeniul fiscal ar trebui să reduce, să reducă povara pentru cetățeni. Neutralitatea fiscală era un principiu de bază de la care am pornit în propunerea noastră. Ceea ce privește doamna Sarva e clar o chestie de percepție și de comunicare la nivel politic, dacă vom reuși sau nu. Domnul Gaier a întrebat uh, despre simplificare. Motivul principal pentru care vrem să ieșim din modelul actual. Deci nu, nu înțeleg pur și simplu sistemul de contribuții din TVA, dar pot înțelege acea taxă de 1% standardizată pentru 28 de state membre și motivul principal pentru care acest, acest model nu a fost unul de succes um, fiind și legătura cu această corecție în favoarea Marei Britanii este tocmai că deci tocmai fiind această legă, legătură cu corecția în favoarea uh, uh, Marii Britanii, am uh, eșuat, modelul a eșuat. Apoi uh, ne-am gândit să nu schimbăm elementele de bază. Cele din 2011, pachetul din 2011 cu privire la resursele proprii și la corecții, la derogări. Addition to this major proposal was not requesting a treaty changes. În orice caz, nu am vrut să schimbăm elementele din tratat. Dincolo de uh, elementele clare care au eșuat. Era vorba de uh, corecturi, corectări ale sistemului de TVA care puteau uh, duce creșteri considerabile ale veniturilor din TVA. Deci pentru Franța era vorba de uh, o contribuție a venitului național brut scăzută cu 8,8 miliarde de euro. Era vorba și de principiul echității. Principiul de echitabilitate. Germany, this was uh, by far the biggest compensation. Uh, uh, cele mai mari compensații au fost oferate, oferite Olandei și problema majoră pentru 2014, mă rog, acum există excepții de la excepții, dar în propunerea noastră compensațiile acordate Olandei au fost cele mai importante, apoi Danemarca Austria și Suedia, care au primit compensații destul de mari, dar nu pentru Germania și Franța. Uh, acest lucru, cumva, aceste lucruri s-au uh, obținut prin uh, conturile de cheltuieli. Bineînțeles, domnul Rubic, după cum spune, după cum uh, știm, este foarte creativ în ceea ce privește distribuția frecvențelor, uh, nu numai la planul Juncker, dar și la contribuțiile la bugetul Uniunii. Dar, mă rog, aceste lucruri trebuie examinate, sunt idei foarte creative. diferențele dintre statele membre, lipsa de armonizare, toate aceste lucruri reprezintă o problemă și trebuie luate în considerare atunci când um, ne calculăm veniturile din colectarea de TVA. Este un principiu sacru, cel al uh, neutralității fiscale și uh, taxarea conformă cu principiile noastre. Deci, repet că e vorba de uh, nevoia de neutralitate fiscală. Este un prerogativ important colectarea de impozite. Acesta este un prerogativ important al statelor membre. Lewandowski, donc... Euh, Mulțumesc, domnule Lewandowski. Iată o primă parte a dezbaterii care nu ne arată decât cât de complexă este problema pe care încercăm să o rezolvăm. Dacă se poate să primim mai multe impozite, în același timp contribuabilii plătind mai puțin. Acesta este soluția pe care trebuie să o găsim. Trecem acum la valoarea adăugată și la venitul național brut și încercăm să abordăm provocările cu care ne confruntăm când este vorba de a controla contribuțiile din partea statelor membre. Dau acum cuvântul doamnei Ayala Sender. Sí, uh, gracias, presidente. În lugar, eh, Domnul președinte, mulțumesc. Întâi de toate, eh, mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. E frumos că cele două comisii s-au putut întruni astăzi, Comisia pentru Buget și pentru Control Bugetar. Noi eh, răspundem de acest mare subiect al uh, resurselor proprii. Mulțumesc și doamnei Gresle pentru că ea a pledat pentru acordarea acestui uh, loc privilegiat uh, Comisiei pentru Buget. Am vorbit întotdeauna la Comisia de, pentru Buget de diferite capitole, dar eu am fost întotdeauna convinsă că domeniul bugetar este în principiu unul destul de ordonat. Nu apar uh, um, lacune, prea multe lacune sau erori. Deci nu se poate întâmpla ca statele membre să uite să-și aducă, să-și plătească contribuțiile. Din 88 există resursele uh, proprii și uh, de atunci, în mod tradițional, ele, ele au fost contopite. În principiu, astăzi, um, mai ales uh, mijloacele mijloacele VNB, dar acolo au apărut erori de calcul care au dus la uh, scăderea încrederii în rândul populației, pentru că nu, uh, cetățenii nu au uh, înțeles care sunt sistemele de calcul, mai ales în uh, campania electorală. De exemplu, s-au speculat aceste lucruri, cetățenii din Marea Britanie uh, erau uh, informați că Regatul Unit plătește prea mult, apoi a apărut Curtea de Conturi care a indicat o anumită problemă și domnul Țvică știe aceste lucruri. Ne poate explica care este perspectiva cursii de Conturi cum spunea Curtea de Conturi atunci, configurarea resurselor proprii, mai ales uh, resursele proprii VNB, venitul, național brut, apoi uh, acea corecție de la corecție, rabaturile în favoarea Regatului Unit. În orice caz, au existat întotdeauna uh, elemente care au stârnit temeri. Au existat și întârzieri ale plăților, și câteodată s-a considerat, um, s-a constatat că statisticile nu erau corecte. În orice caz, uh, un aspect pe care ni l-a indicat Curtea de Conturi, un capitol legat uh, de taxele vamale, de cotele aferente. Noi construim uh, din ce în ce mai mari, porturi din ce în ce mai mari și Curtea de Conturi a constatat că în acele porturi unde toate mărfurile sunt livrate, controlele nu pot evita frauda fiscală. Dacă sunt controle uh, prea severe, dacă se impun controle prea severe, mărfurile sunt livrate sau uh, importate în Europa prin alte porturi. Deci, concluzia este că la un moment dat uh, veniturile pentru veniturile la bugetul european, uh, bugetul Uniunii sunt reduse. Apoi exista probleme legate de apariția crizei. În Spania noi reușiserăm să combatem o mare parte, să reglementăm o mare parte din uh, economia neagră. Dar uh, din 2008, uh, anul apariției uh, crizei, toate succesele noastre au fost șterse cu puretele, mai ales în ceea ce privește veniturile din TVA. Cam acestea au fost observațiile mele. Noi, cei de la Comisia pentru Control Bugetar, răspundem de uh, interesele, de apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și, în ceea ce privește, și nu numai în ceea ce privește cheltuielile uh, bugetare, ci uh, întregul flux financiar. Obiectivul nostru este de a crea un, un sistem, un model mai tangibil, mai ușor de înțeles pentru cetățeni și care uh, ar putea stârni un interes mai mare al cetățenilor față de Uniunea Europeană. Se participăm într-adevăr la planificarea bugetară, ne batem așa pe umăr și ne bucurăm când trecem de crize ale plăților. 2011 a fost o criză endemică, deci nu cred că Parlamentul ar trebui să fie doar consultat atunci când uh, Consiliul decide ce va intra în boala comună, ci uh, va trebui, ar trebui să fie consultat mai des când vine vorba despre elaborarea bugetare, bugetului. Deci, pe baza propunerilor pe care le-am înaintat astăzi, ar trebui să discutăm uh, în continuare. Nu înțeleg de ce Parlamentul European, ca instituție, nu cere cu fermitate și mai eficient ca planificarea bugetară să aibă loc la nivel european. Și asta și pe baza unor taxe europene uh, generale, cum este taxa pe tranzacțiile financiare, cum a fost ea descrisă mai devreme, care nu este doar populară, ci care este pur și simplu ușor de gestionat în planificarea bugetară. S-a spus că are și un uh, efect de intimidare S-a spus că ar fi o cotă foarte redusă, uh, mult mai mică decât în Marea Britanie. Dar în orice caz ar avea un uh, efect uh, pozitiv. Ceea ce privește bugetul, am înțeles mai multe lucruri pe baza graficelor prezentate. Sunt capitole importante care arată cum comunicarea se poate îmbunătăți și cum uh, se poate crește probabilitatea ca veniturile să conțină, ca acea, procesul de colectare va fi uh, uh, să conțină mai puține erori. În orice caz, este un exercițiu bun ceea ce facem astăzi, ce schimb de opinii. E important să vedem care sunt sarcinile noastre în activitatea bugetară acea, s-a vorbit și de acea divizare în perdanți și câștigători. O, vrem să evităm o renaționalizare a politicilor fiscale și tocmai vrem să evităm această catalogare, etichetare a perdanților și câștigătorilor. Cu siguranță că ni s-a oferit o lecție în criza financiară nu trebuie căutat un uh, țap ispășitor. Vedem că scepticismul a crescut uh, față de Uniunea Europeană și de aceea suntem obligați să acționăm. Cam acestea au fost uh, modestele mele observații. Vă mulțumesc tuturor. Bineînțeles, mulțumesc și curții de conturi care va vorbi ceva mai târziu. Vă mulțumesc tuturor care participă. Da. Suntem destul de întârziați, în întârziere, de aceea mulțumesc domnului, domnului Chapel Weber de la Eurostat cuvântul. Um, Madam Chairman, uh, honorable members. Stimată domnul președinte, onorați membri, mă bucur că am fost invitată aici. Salut această ocazie de a contribui la discuția dumneavoastră din această după amiază. Alături de mine este domnul James Whitworth, șeful statisticii pentru scopuri administrative, adică unitatea de la noi responsabilă cu activitatea noastră cu privire la verificarea TVA. Să vă spun ce se întâmplă la noi când verificăm valorile VNB declarate de statele membre. Am încercat să explic avantajele și dezavantajele acestui sistem și voi explica pe scurt motivele pentru problemele din toamna trecută și apoi voi demonstra cum ne asigurăm de un nivel egal și voi explica măsurile pe care le întreprindem pentru a îmbunătăți această activitate în anii următori. Așa cum spunea domnul Lewandowski, am putea considera această valoare ca o taxă, un impozit de plătit Ar trebui să fie un sistem corect, adică nivelul impozitului să fie uh, legat de posibilitatea de a fi plătit. Și aceasta e cea mai bună măsură a producției totale și a venitului unei țări. Dar PIB-ul nu include venituri externe și plata de unități rezidente. Și de aceea folosim venitul național brut, pentru că acesta include și veniturile transfrontaliere. Regulile din Uniunea Europeană sunt foarte clare în ceea ce privește calcularea PIB-ului și a VNB-ului. E vorba de un regulament al Consiliului și Parlamentului cu privire la sistemul european de conturi regionale. Deci e Biblia noastră, ISA se numește, implementată pentru prima dată în 1979. ISA se bazează pe un standard global, e vorba de SNA, standardul uh, Națiunilor Unite, care se bazează pe activitate din anii 40 al lui Richard Stone. O istorie care a fost uh, sau o, o lucrare îmbunătățită în cursul anilor. Avem un cod de practici în uh, statisticilor în Europa, adică cele 10 porunci, care de fapt sunt 15. Avem acolo texte legate de independență, de metodologie, de imparțialitate și obiectivitate. De ce există o diviziune clară între responsabilitățile celor care calculează VNB-ul, adică Eurostat și eh, Birourile Naționale de Statistică pe de o parte, și cei care trimit eh, factura și cei care o plătesc, Direcția Generală Budget și Ministerele de Finanțe? Comitetul nostru, care se întâlnește de două ori pe an, condus de Eurostat, e compus din experți ai statelor membre care analizează metodologia utilizată și datele ca să se asigure că e exhaustivă, comparabilă și utilizabilă. Acesta este comitetul care declară că datele pot fi folosite. Însă, așa cum știți cu toții, Lumea în care trăim nu e perfectă, există reci câteva uh, probleme. În primul rând, principiul pro, uh, subsidiarității spune că nu putem obliga statele membre să calculeze uh, acest mod la fel peste tot. Sunt diferențe culturale de legislație <coughs> și altele. De ce ISA definește și armonizează informațiile pe care dorim să le primim și nu modul în care statul, statele membre își fac această treabă. Utilizatorii statisticilor nu doresc ca sistemele lor să fie mereu revizuite, de aceea birourile naționale de statistică modifică câteodată situația în al treilea rând, standardele sunt renoite, ținând cont de modificările economice. 2014 a fost elaborat cel de a implementat cel de-al treilea sistem, pentru că economia noastră de astăzi e mult diferită de cea din 1979. Mai mult decât atât, standard, statele membre caută în mereu măsuri noi, eficace. De exemplu, ceva ceea ce înainte parte fusese verificat printr-un sondaj de opinie, ceea ce e scump, poate fi uh, verificat acum printr-un registru administrativ. Surse mai bune ar presupune estimări mai bune care ar putea fi diferite de cele actuale. Nu în ultimul rând, există și un element tradițional între corectitudine și actualitate. Dacă doriți date mai bune, trebuie să așteptați mai mult. Unele informații nu se culeg prea des, uh, ca exemplul cu uh, informația colesă la fiecare 10 ani și când sunt incorporate în sistem, automat duc la modificări. Înainte să terminăm acest punct cu privire la limitări, ar trebui să subliniez că comitetul nostru și activitatea Eurostat a durat de, durează de peste un sfert de secol și e recunoscut în exhaustivitatea sa, în comparabilitate și încredere, lucru elemente care s-au îmbunătățit foarte mult în acești 25 de ani. Toamna trecută am venit cu colegul meu aici, am explicat de ce datele cu privire la VNB s-au schimbat și de ce anumite state membre au cerut fonduri suplimentare. Nu a fost. A fost un lucru fără precedent și sper să nu se mai repete. A fost însă o coincidență nefericită. În septembrie anul trecut a existat un termen limită pentru stat, ca statele membre să-și uh, adreseze problema rezervelor. Sunt niște minusuri, niște probleme <coughs> descoperite în uh, verificări anterioare. Problemele rămân și se pot aduna în timp, chiar dacă sunt mici. Asta poate explica, de exemplu, multe din creșterile valorilor pentru Regatul Unit. În al doilea rând au fost state membre care au introdus surse noi, resurse noi. Statele membre au avut astfel de elemente. Au mai fost state membre care au folosit elemente actuale din ISA și au făcut așa o anumită revizuire tip benchmark. Un calcul măsorii Uh, care se repetă și care se face legătura cu anii anteriori. Acestea însă nu sunt deficiențe, din contră. Aș spune că aceste valori sunt de fapt cele mai bune pe care le avem. Aș dori să mă refer acum și la controlele pe care le facem. Regulamentul cu privire la VNB spune că aceste principii stau la baza procesului. Rolul statelor membre în acest, la Comisie GNI, VNB, își asigură transparența. Statele membre transmit metodologia folosită în calculul VNB și PIB. Eurostat verifică aceste descrieri și face o verificare directă pentru a se asigura că statele membre chiar fac ceea ce spun că fac. Și la unele dintre aceste misiuni avem de multe ori observatori din statele membre, lucru care ne ajută. <clears throat> Apoi provocăm, eh, scuze, eh, elaborăm rapoarte și discutăm, vedem unde există rezerve și unde descoperim neajunsuri. Și aceasta în totală transparență cu statele membre. În fiecare an, aceste date, împreună cu explicațiile pentru eh, eventuale revizuiri, sunt verificate de statele membre în comisie, care apoi emite un aviz cu privire la eh, corespondența acestor date și utilizarea lor. Acel, acea celebră declarație fit for purpose. Din nou un exemplu de uh, deschidere și uh, transparență. În concluzie, aș dori să spun că dorim să ne asigurăm că fiecare stat membru își aduce contribuția cuvenită la buget și de aceea în procesul nostru implicăm pe statisticieni în fiecare etapă a acestui proces. Comisia VNB și celelalte uh, entități. E de neconceput ca vreun stat membru să-și subestimeze VNB-ul pentru a plăti mai puțin, pentru că noi am descoperit imediat acest lucru. Ceea ce privește exhaustivitatea, ne-am uh, concentrat pe acest aspect în ultimii zeci, câteva zeci de ani. Includem și activități nedeclarate, activități uh, ale companiilor mici care nu sunt obligate să raporteze și așa mai departe. De curând am început să includem și activități ilegale. Aduceți aminte că acest subiect a fost uh, discutat anul trecut, eu cu siguranță nu o să uit acest lucru. Cerința de a include însă toate tranzacțiile, noi am dat-o de mult timp și voi încerca să dau un exemplu traficul de tutun și alcool. Și dacă cineva importă țigări ieftine și le vinde consumatorul, există un consimțământ reciproc. Banii folosiți de consumator au fost probabil câștigați legal, iar profitul traficantului vine și el sau e și el folosit, făcut legal, deci Sumele vor fi incluse, însă până anul trecut numai jumătate din toate statele membre au inclus aceste valori. Deci iată un exemplu de neexhaustivitate și necomparabilitate. Această uh, situație a fost estimată la 9 miliarde de euro pe an, deci pentru activități ilegale. Pentru întreaga Euro- Uniune Europeană e vorba de 0,5% din PIB. La recomandarea Eurostat, Direcția Generală Buget a venit cu o rezervă transversală pentru activități legale, adică pentru toate statele membre. Eurostat examinează această metodologie și încearcă să elimine această, îl întreb pe James dacă am dreptate, cu eliminarea rezervei până la sfârșitul anului. Însă această verificare nu e singura verificare a controlului pe care o facem. Eurostat protejează, e gardianul ESA și ne uităm cu atenție la aceste reguli, chiar dacă ele nu au un efect direct asupra VNB. Multe state membre au cerut <clears throat> derogări. Să noi dorim ca aceste derogări să fie minime și să se încheie până în 2020. Ce urmează așadar? Vom începe următoarea rundă a verificărilor cu inventarul VNB trimis de țări până la începutul lui 2016. În organizarea acelei runde vom ține cont de recomandările curții de audit. Sunt sigur că domnul Spicker se va referi la acest aspect în scurt timp. S-a vorbit deja în Parlament despre durata el, uh, durata calculor pentru ultimii ani, mai trebuie să eliminăm niște rezerve pentru acești ani și o vom face și atunci perioada va fi mai scurtă. Avem deja mai mulți angajați în acest sens și sperăm că vom primi și mai multe resurse, date fiind și recomandările curții de audit. Vom avea o abordare mai structurată și bazată pe risc, și dorim să identificăm și să stabilim rezerve mai devreme în acest proces. Ca să grăbim acest proces, vom reduce acel proces, așa numit Big Bang, care le aducea toate rezervele, le anunța în același timp. Mai mult decât atât, vom da statelor membre mai puțin timp pentru a răspunde și sperăm că vom avea timp pentru o examinare mai detaliată. În încheiere, dați-mi voie să vă spun cum văd eu lucrurile cu această verificare a VNM. În primul rând, calitatea se îmbunătățește constant și a făcut asta în ultimii 25 de ani. Orice revizuire trebuie văzută ca o dovadă a succesului procesului și nu a slăbiciune. E un uh, proces deschis cu o cooperare completă. E un proces corect și în acest sens fiecare pas este făcut și de o revizuire a tuturor celor implicați și nu în ultimul rând e importanță, importantă independența statistică așa cum o stabilește codul nostru de practică și demonstrat de o diviziune clară a responsabilităților între parteneri. De aceea cred că cei care calculează aceste surse, cei care le plătesc, se pot baza pe valorile tot mai clare. Mulțumesc pentru atenție. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc. Ne veți putea explica imediat și de ce a trebuit să avem aceste rezerve timp de 25 de ani. De când există sistemul, există rezervele. În comisie am discutat mult pe raportul curții. Mă bucur că domnul Zwigler e aici și îi dau cuvântul. Madam Chair, Mr. Co-Chairman, Doamna președinte, domnule copreședinte, stimați deputați, stimate domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați invitat Curtea de Conturi să fie uh, astăzi prezentă pentru a prezenta Uh, munca noastră în domeniul uh, um, auditului de performanță. Încercăm să contribuim atât la munca Parlamentului cât și a grupului la nivel înalt. În calitate de auditor putem contribui numai în mod indirect la munca grupului. Și asta este, și, asta este și scopul uh, prezentării de astăzi. Câte ceva în ceea ce privește auditul financiar, Uniun, în ceea ce privește acest audit financiar, uh, venitul uh, european este cu risc scăzut. Însă noi ne bazăm pe datele VNB și pe datele TVA armonizate pregătite de către statele membre. Noi nu mergem dincolo de aceste date oferite de comisie. În auditul de performanță mergem mai departe, mai departe de acest punct de pornire și ne întrebăm dacă VNB și TVA, dacă aceste părți de resurse proprii um, sunt suficient de performante. Conform rapoartelor noastre uh, speciale, Uh, arătăm uh, slăbiciunile sistemului, cum ar fi complexitatea și incertitudinea bugetară. Am analizat aceste lucruri în uh, diferite rapoarte. Raportul special 11, raportul special 13 din 2011 și diferite avize, inclusiv avizul referitor la propunerea Comisiei privind perspectiva financiară actuală. Salutăm unele dintre schimbări în acest uh, raport, dar uh, nu au fost acceptate. Astăzi mă voi uh, referi la aspectele cele mai importante din rapoartele speciale și vă voi prezenta unele dintre acțiunile de audit actuale ce țin de subiectele discutate astăzi. Problemele cu controlul de VNB au fost analizate în raportul special numit <coughs> Să avem date bune privind VNB ne-am dat seama că o abordare mai structurată și mai concentrată ar îmbunătăți eficacitatea verificării Comisiei a datelor privind VNB și asta reduce incertitudinea bugetară și ar duce la echitate. Obiectivul a fost să analizăm strategia Eurostat, procesul de verificare și partea de raportare, bineînțeles. Ca punct de pornire, am folosit modeluri de bune practici, modele de bune practici, care analizează componentele de risc și apoi am făcut o verificare aprofundată a acestor componente AVNB în cele cinci uh, state membre, uh, Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Spania, state care au cea mai mare contribuție bazată pe VNB. În următoarele uh, slide-uri, vedeți în acest uh, tabel uh, enorm, lucrurile roșu sunt domeniile unde am făcut analiza aprofundată și galben unde considerăm că este mai puțin risc. Pe baza evaluărilor de risc am efectuat vizite în statele membre, cele cinci pe care le-am menționat, și am efectuat verificări aprofundate a componentelor celor mai riscante pentru a verifica dacă o eventuală evaluare făcută de către comisie în prealabil ar fi îmbunătățit datele privind VNB. Care au fost rezultatele? Am văzut că o verificare din partea comisiei ar putea îmbunătăți într-o oarecare măsură datele VNB ale statelor membre, însă această verificare a reieșit că nu este suficient de structurată și de concentrată. Am găsit mai exact exemple uh, de uh, lipsa aplicării uh, regulilor în mod corect. De asemenea, unele date nu erau procesate în mod corect și au reieșit uh, și unele chestiuni erau legate de cele trei elemente, exhaustivitatea, comparabilitatea și fiabilitatea datelor privind VNB. Comisia ar trebui să aibă o metodă de a uh, găsi erori pentru aceste trei criterii, mai ales pentru o resursă care este de 100 de miliarde de euro. Am considerat că nu Uh, a fost cazul de fiecare dată în perioada revizuită. În plus, au existat suprapuneri între cele trei categorii. Deci dacă datele nu sunt exhaustive, ele nu sunt comparabile și deci nu sunt fiabile. În ceea ce privește exhaustivitatea. În raportul nostru am găsit slăbiciuni în estimarea uh, economiei subterane și ne-am dat seama că procedura pentru estimarea acestei economii subterane uh, s-a făcut prin metode care nu sunt în totalitate comparative, pentru că nu întotdeauna se urmează orientările Comisiei privind exhaustivitatea. În ceea ce privește comparabilitatea, există indicații că a existat um, o lipsă a aplicării standardelor ESA 95 în mod corect, ceea ce a dus la o posibilă lipsă de comparabilitate. De exemplu, am găsit într-un stat membru o calitate insuficientă a estimărilor făcute pentru marja de distribuție, ceea ce înseamnă că aproximativ 10% din uh, VNB-ul acestui stat membru era văzut ca o resursă riscantă. În ceea ce privește fiabilitatea, unul din cinci state membre avea date incorrecte sau inconsecvente referitoare la venituri, taxe și subvenții, cu un risc um, în VNB de aproximativ 7 la, cu un procent de risc de aproximativ 7% din VNB. În ceea ce privește impactul potențial, există un impact asupra datelor privind VNB în cele cinci state membre. Dacă s-ar fi făcut, <coughs> dacă s-ar fi folosit ESA 95 în mod corect, datele ar fi fost mai bune și dacă estimările ar fi fost mai corecte. La fel. Comisia însă nu a impus rezerve pe acest subiect, deci considerăm uh, că cei trecut a trecut, dar nu putem să confirmăm că s-a asigurat echitatea. Prezentăm aici un impact al datelor VNB în cele eh, cinci state membre. În primul rând, impactul posibil al, eh, și cuantificabil al, asupra contribuțiilor în bugetul celor cinci state membre vizitate sunt uh, de la plus 0,11% până la minus 1,39%. În plus, slăbiciunile ce țin de rezervele ce nu pot fi cuantific cuantificate pot afecta și ele contribuțiilor, contribuțiile statelor membre, mai ales când este vorba, de exemplu, de evaluarea economiei subterane. Um, Curtea de conturi a luat notă de faptul că Comisia Europeană a înțeles că trebuie acționat și că acceptă uh, modificări la sistem care ar urma să fie introduse uh, după septembrie 2015. Am înțeles că toate acest, întregul proces va dura până în 2019, deci în ciclul actual de verificare s-ar putea să ne confruntăm cu aceleași probleme și anume să avem rezerve de aproape un deceniu. Știm cu toții că toamna trecută au avut loc unele eveniment, evenimente, unele țări au trebuit să uh, vină cu contribuții suplimentare în urma recalculării VNB. Acestea, acest lucru a fost legat în mod indirect de rezultatele raportului nostru special. Uh, am elaborat o, un aviz uh, în decembrie 2014 pentru a lua în considerare unele dintre propunerile făcute de curte pentru a evita o creștere a incertitudinii bugetare. Un alt element uh, al discuției de astăzi este referitor la uh, Um, cât de adecvate și potrivite sunt aceste calcule agregate. Noi nu suntem în cea mai bună poziție de a judeca um, acest lucru, însă din experiența noastră de audit al muncii comisiei în acest subiect, putem să vedem care sunt dificultățile alegerii unui, unui agregat ar trebui să se poată evalua exhaustivitatea, fiabilitatea și mai ales comparabilitatea între statele membre. În calitate de auditor, am fi pentru metode mai simple și mai clare uh, pentru uh, a evalua capacitatea de contribuție a statelor membre. Bineînțeles, am analizat dacă aplicarea este uh, corespunzătoare și dacă fiecare stat membru își plătește contribuția. Un alt element ce ține de resursele proprii prin VNB uh, este cel referitor la importanța sa relativă. Aceste agregate trebuie să asigure un echilibru între sursele uh, diferite și nu uh, ar permite ca VNB-ul să devină o sursă unică. Apoi, în ceea ce privește vulnerabilitatea față de fraudă și economia subterană. Știm că decalajul uh, TVA este o problemă în toate statele membre, deci diferența între TVA-ul care ar trebui să fie perceput și cel care este perceput într-adevăr. Ne bazăm uh, în munca noastră pe uh, auditurile efectuate în trecut am găsit, um, am elaborat un raport și pot să vă dau un sumar al concluziilor. Dacă nu există controle adecvate, bunurile riscă să rămână în statul membru de import fără plata unui TVA sau pot fi consumate în statul membru de destinație fără să se impună TVA. Este modelul de control acesta pe care îl vedeți și am arătat unde pot interveni probleme în, inter, uh, în implementarea acestei proceduri. Am elaborat acest model uitându-ne la cele șapte state auditate, Belgia, Danemarca, Spania, Franța, Austria, Slovenia și Suedia. Pe lângă verificările la fața locului, am trimis și o scrisoare pentru secțiunea aleasă și am solicitat statelor membre să ne spună dacă bunurile trans, transportate în eșantionul menționat, dacă pentru bunurile respective s-a taxat într-adevăr TVA. Și care au fost rezultatele? Am văzut că la final controlul procedurilor în cele șapte state membre este deficient și că pierderile de TVA au fost semnificative. Calculele noastre au arătat că din 40 de miliarde de euro importuri în 2009 sub această procedură, ar fi trebuit să se, uh, calcule, să se colecteze 7 miliarde de euro și pierderea a fost de 2,2 miliarde de euro. Deci aproximativ 29% pierdere din cauza aplicației greșite a uh, procedurii CP42. Am uh, încurajat uh, o modificare a directivei TVA, astfel încât uh, importatorul și cumpărătorul să fie responsabili împreună în fața legii. Această propunere a fost făcută Comisiei de mai mult timp, dar Consiliul nu a adoptat încă această propunere. În acest raport se fac și alte recomandări, precum verificări automate și așa mai departe. Toate acestea sunt legate de chestiunile ce țin de vulnerabilitate, decalajul TVA, vulnerabilitate față de um, economia subterană. E bine, și aici pot să vă spun că la ora actuală facem un audit referitor la taxa TV, la frauda TVA și încercăm să răspundem la două întrebări de audit. În primul rând, încercăm să vedem dacă Comisia poate utiliza instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a combate TVA-ul, ă, frauda de TVA intracomunitară și pentru statele membre vom încerca să vedem dacă ele cooperează suficient de bine pentru a aborda frauda TVA intracomunitară. Încă o dată, frauda TVA este foarte importantă pentru toate statele membre și pentru Uniunea Europeană în totalitatea ei. De aceea încurajăm um, Comisia și statele, statele membre să aibă o imagine de ansamblu. Criticăm uh, resursele proprii TVA la ora actuală pentru complexitatea lor și în același timp salutăm uh, propunerea Comisiei pentru uh, un nou tip de TVA propunere care nu a fost adoptată la ultimele uh, negocieri privind CFM. Vom urmări, bineînțeles, planurile Comisiei în acest domeniu. și vom vedea cum acționează pentru a, prevedea, pentru a preveni frauda fiscală și evaziunea fiscală. Doamnelor și domnilor, părem să vedem o luminiță la capătul tunelului în, în domeniul TVA situația actuală dificilă, economică, în multe state membre, ar putea să crească disponibilitatea statelor membre de cooperare în ceea ce privește TVA. Pe baza cooperării curții de conturi cu instituțiile din statele membre, înțelegem că utilizarea internetului pentru achiziționarea de produse uh, își arată efectele în fra frauda fiscală. De multe ori, uh, consumatorul și uh, platforma de pe care cumpără sunt în alte state, sunt în state diferite. Deci e nevoie de mai multe controle, pur și simplu. Și este foarte posibil ca statele membre să salute o astfel de măsură. Munca noastră de audit arată că este nevoie de, de o îmbunătățire a controlelor în ceea ce privește resursele TVA și VNB. Noile propuneri sau, refina, sau îmbunătățirea celor existente ar, uh, ar trebui să, să existe. Sperăm că veți găsi utilă contribuția noastră și, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru a răspunde la eventuale întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank bei der Mulțumim! În chestiunea legată de slăbiciunile eh, sistemului mai avem eh, un vorbitor, doamna Busing, care vorbi despre gestiunea impozitelor și frauda fiscală. Aveți cuvântul. Stimată doamnă președinte, distinși membri ai Comisiei pentru Control Bugetar și ai Comisiei pentru Buget, vreau să vă mulțumesc pentru invitația pe care ați lansat-o de a uh, împărtăși cu dumneavoastră ultimele evoluțiile ultimele evoluții în domeniul uh, TVA și fraudă fiscală. Subiectul este foarte interesant și este în continuare unul uh, prioritar pe programul, în programul comisiei. Înainte de a începe prezentarea, aș vrea să subliniez faptul că trebuie să respectăm uh, responsabilitățile divizate între statele membre și comisie. Când vorbim despre colecta, colectarea TVA și controlul colectării, uh, este responsabilitatea statelor membre de a colecta TVA-ul și de a stabili cotele. Este obligația lor să se asigure că sumele colectate eh, reprezintă un nivel just. Comisia eh, are totuși un rol, deși nu, este, eh, nu are rolul de gestionar al taxelor, trebuie, Comisia trebuie să monitorizeze colectarea TVA și să Uh, ajute statele membre să-și îmbunătățească sistemele de colectare. De aceea aș vrea să mă concentrez în prezentarea mea asupra rolului Comisiei în uh, domeniul resurselor proprii și vreau să vă împărtășesc din activitatea uh, noastră cu privire la evaluările clivajului fiscal. Care sunt măsurile pe care Comisia le-a luat pentru a susține statele membre în lupta lor împotriva fraudei fiscale, iar măsurile sunt uh, de mai multe tipuri, uh, de ordin legislativ, uh, măsuri de monitorizare și de susținere. În primul rând, de ce a fost nevoie de un studiu, de o evaluare a acestor clivaje? la nivel de TVA, a diferențelor între sumele care trebuie colectate și sumele care sunt colectate în realitate. Nu toate statele membre au reușit să evalueze acest clivaj. S-a menționat mai devreme deja în această după-amiază faptul că aproape 10% din uh, TVA-ul colectat face parte din uh, resursele proprii care se ridică la 14 miliarde de euro. Deci de aceea există o, o, un interes politic major față de acest, um, acest instrument. Ceea ce înseamnă că, pe de o parte, um, există pierderi pentru statele membre dacă se atrage o parte din TVA-ul colectat către bugetul Uniunii, dar există și avantaje pentru Uh, întreprinderi. În martie 2012, șefii de state și în, uh, în aprilie 2013, Parlamentul European uh, au cerut Comisiei să ia măsuri. Apoi, al doilea motiv pentru care a fost important important această Am încercat să încurajăm statele membre să ia măsuri. Nu toate statele membre uh, um, estimează acest clivaj fiscal, clivajul TVA. Și de aceea uh, noi trebuie să îi încurajăm să ia măsuri pe cont propriu. De asemenea, li se permite Comisiei și statelor membre să evidențieze tendințele acestui cliv, clivaj. Este în creștere, este în scădere și care sunt cauzele lui. Este important pentru factorul politic. Dacă el știe care sunt cauzele clivajului, um, se pot, uh, el poate lua măsuri uh, punctuale pentru combaterea fenomenului și apoi uh, poate fi considerat o bază, un punct de pornire pentru evaluarea progreselor în domeniu. Pentru că această evaluare este importantă, Comisia a, dat în, a comandat uh, un studiu în 2009, uh, studiul Recon, și găsiți uh, în prezentare linkuri către text. Um, iar studiul a avut la bază date colectate în perioada 2002-2006. A fost un raport foarte important. Comisia a decis să continue prin alte evaluări. Altul, alta evaluare a fost publicată în 2003. 2013, vând la bază date din 2007-2013. 2011. Și apoi în 2014, alt studiu, având uh, la bază date din 2012. Uh, va urma o actualizare pentru uh, uh având în vedere datele din 2013. Ultimele trei studii au fost efectuate de KBCS, un consorțiu, și studiile au, uh, au la bază o abordare de sus în jos. Toate studiile au fost discutate cu statele membre înainte de publicare. Dacă vorbim despre acest clivaj TVA, trebuie să lămurim că este de fapt diferența între TVA-ul colectat și TVA-ul care ar putea fi colectat în cadrul legal. Există o, uh, o diferență între clivajul TVA și clivajul politicilor de TVA, de impozitare. Dar studiul nostru se referă doar la clivajul TVA, cel marcat cu roșu, care este calculat pentru fiecare stat membru în parte și uh, pentru întreaga Uniune Europeană. Um, dacă ne uităm acest grafic, până în 2007 nu erau uh, Uniunea Europeană nu avea 27 de state membre sau nici sau 28, deci au existat uh, studii asupra celor 26 asupra 26 de state, spune vorbitoare. Apoi, 2009, 19% din uh, acest decalaj reprezenta 181 de miliarde de euro. Apoi, după 2009, a avut loc o scădere până la 16%, care uh, înseamnă cam 171 de miliarde de euro. Prognoza pentru următoare, următorul decalaj de TVA este de 16, 16%, 170 de miliarde de euro. Diferența între TVA-ul colectat și cel care ar fi putut fi colectat. Impactul acestui decalaj sau clivaj uh, este considerabil. Dacă ne uităm la fiecare stat membru în parte, uh, vom observa diferențe substanțiale. Există un decalaj de 4%, dar și decalaje de 44%. Și situația impune măsuri concrete. Statele membre trebuie să examineze situația în domeniu. Problema acestor studii uh, este că există o abordare de sus în jos și practic nu ni se uh, oferă o examinare exactă a cauzelor evoluției. Pot fi erori de calcul, poate fi vorba de insolvențe și falimente, poate fi vorba de scheme de evitare a impozitelor, sau fraude. Deci studiul nu îți oferă o defalcare pe diferitele cauze ale decalajului respectiv. Apoi, nu există o diferențiere a ramurilor economice. De exemplu, nu știm care sunt uh, contributorii principali sau care sunt vinovații principali de frauda fiscală, care sunt segmentele economiei, ramurile economice. De aceea este important și Comisia încurajează statele membre să își continue evaluările decarajului TVA și să elaboreze metodologii pentru a obține o vedere de ansamblu asupra ramurilor implicate. De aceea e nevoie de mai multe informații și de Uh, abordări la rădăcina răului, cum ar veni. Pentru că aceste evaluări câteodată nu dețin, nu iau în calcul toate informațiile. Ce trebuie făcut atunci când s-a determinat decalajul TVA? Până la urmă, acest decalaj este un indicator al eficienței sistemului de colectare. Este un indicator, nu este singurul, există mai mulți indicatori, dar uh, îți oferă o perspectivă cu privire la nevoile de îmbunătățire a strategiei de conformitate. Și, uh, de asemenea, îți arată care sunt strategiile de combatere. Comisia încurajează statele membre să urmeze această cale, pentru că ele trebuie să joace un rol, mai ales în domeniul legislativ, Uh, trebuie să se asigure un cadru legislativ pentru a combate frauda fiscală. Apoi, e nevoie de monitorizare. Dacă există recomandări, ele trebuie puse în aplicare în statele membre și, în al treilea rând, uh, ce este foarte important, trebuie să li se ofere sprijin statelor membre uh, în vederea îmbunătățirii performanțelor lor. Ce a făcut Comisia în anii precedenți și ce intenționează să facă în anii ce vor urma. În domeniul legislativ au existat câteva idei uh, consemnate și de Consiliu, mecanismul cu privire la taxarea inversă, apoi uh, un mecanism de reacție rapidă, care înseamnă că atunci când se identifică fraude considerabile transfrontaliere, statele membre pot aplica mecanismul taxării inverse. Apoi, un alt instrument important, Eurofisc, este o rețea a administrațiilor fiscale din statele membre care fac schimb de informații cu privire la tranzacții presupus frauduloase și apoi pentru că TVA nu este limitat la Europa, este nevoie de un schimb de informații cu state terțe, cum ar fi, de exemplu, cu Norvegia. Și negocierile cu Norvegia sunt în derulare în prezent. Dacă vorbim despre monitorizare, rolul Comisiei este de a examina uh, controlul colectării TVA, este o obligație um, prevăzută în regulamentul 1553, articolul 12, care se referă la controlul TVA și colectarea TVA. Apoi există o obligație de a verifica cooperarea la nivel administrativ cu statele membre. Există inițiative ale statelor membre de a oferi recomandări în combaterea fraudei fiscale. Și, de asemenea, semestrul european care oferă uh, raporturi de țară și raporturi la nivel de Uniune. Dacă ne uităm la aceste uh, recomandări, vedem că firul roșu are trei elemente. Uh, în primul rând, conformitatea taxelor, sistemelor îmbunătățite. Este practic important să se uh, îmbunătățească instrumentele de risc al management al riscului. De asemenea, trebuie întărită lupta împotriva fraudei TVA și trebuie îmbunătățită, în al treilea rând, capacitatea administrativă de colectare a impozitelor, ceea ce înseamnă, de fapt, că funcțiile principale, precum înregistrarea, dosarierea, auditul, toate aceste lucruri trebuie organizate în mod eficient acest sens, Comisia a discutat cu statele membre pe marginea celor trei piloni de recomandări. Se lucrează acum la un plan de acțiune care sublinează prioritățile recomandărilor deja existente, iar Comisia va asista, dar va și monitoriza uh, implementarea acestor recomandări în statele membre. Este o sarcină care va trebui îndeplinită în următorii ani Trebuie văzut dacă ceea ce s-a recomandat a fost și pus în practică. Dacă vorbim despre modul în care Comisia poate oferi sprijin statelor membre în a-și îmbunătăți performanțele, există mai multe instrumente, dar după cum spuneam la început, statele membre răspund ele însele pentru ceea ce fac. Deci dacă nu își doresc să împărtășească sau dacă nu își doresc să pună în aplicare recomandările Comisiei, atunci Uh, rolul comisiei va fi unul limitat, dar Comisia încurajează în orice caz statele membre să împărtășească exemple bune practici, pentru că în zona de fraudă fiscală, fraudă TVA, există o problemă comună. Împărtășind din uh, experiență și din soluțiile uh, bune, se pot obține pași în direcția cea bună. O a doua posibilitate este de a uh, obține consultare de specialitate. Deci statele membre își pot îmbunătăți auditul, funcțiile de audit, funcțiile de colectare și așa mai departe, capacitatea administrativă. Deci, practic, se oferă consultanță de specialitate în, în țări precum Grecia și Cipru, dar mai există și cereri din alte țări cu privire la evaluările acestui decalaj fiscal cum, și cu privire la modul în care poate fi combătută taxa frauda fiscală. Pentru administrațiile fiscale este important să se a, um, să se ia în calcul și poziția întreprinzătorilor. Mai sunt doar două diapozitive marginea cărora vreau să discut cu dumneavoastră. Pe lângă măsurile luate deja, e important să se afle care este efic- cât de eficiente sunt uh, uh măsurile respective. Deci trebuie măsurate rezultatele în, uh, rezultatele în detaliu. Apoi, um, modernizarea sistemului de TVA, iarăși, este un punct important uh, pe calendarul nostru. Provocările se referă la evitarea impozitelor și evaziunea fiscală. Aici vorbim despre definiții diferite. Evaziunea presupune o răspundere în cazul uh, unor uh, scheme ascunse, dar la evitare, în cazul evitării vorbim despre Uh, sistemele aflate la limita legalului. Există un comunicat uh, cu privire la transparență în domeniul fiscal, tocmai pentru a combate evaziunea fiscală și evitarea impozitelor. Apoi un comunicat cu privire la planul de acțiune pentru combaterea fraudei fiscale și evaziunii fiscale din 2012. Ultimul diapozitiv se referă la decalajul TVA, um, decalaj uh, cu privire la care nu există niciun fel de date. De aceea, Comisia a, încep, a înființat acel grup de acțiune care calculează exact decalajul uh, care nu a fost calculat în prealabil în statele membre. Deci e uh, vorba de o sprijină acolo a statelor membre și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru această detaliere a străfundurilor TVA-ului. E important să ne preocupăm cu aceste subiecte, sigur. Și începem cu domnul Gaier. Mulțumesc. Aș dori să știu despre posibilitățile legiferării de a limita frauda TVA. Acest mecanism al taxei inverse apărut deja pe una dintre folii. Eu inițial crezusem că e o armă secretă sau minune și că pos- face posibilă limitarea fraudei TVA, dar între timp înțeleg că uh, este una dintre posibilități, dar nici de cum cea, uh, una suficientă în sine. Ce ar trebui să mai facă legiuitorul? Ce ar trebui să mai facem ca să limităm serios posibilitatea de fraudă? Și a doua întrebare se referă la semestrul european. Mi se pare încurajator faptul că astfel de informații legate de eliminarea diferențelor TVA fac parte din semestrul european. Aveți informații cu privire la ce se întâmplă în statele membre? Adică recomandările au fost transpuse și aduc deja roade în statele membre? pentru că asta ar fi util pentru bugetele naționale și atunci automat și pentru bugetul european. Mulțumesc. Doamna Gresle, mulțumesc, m-am pus și eu pe listă. De multe ori pe acest subiect rămâi cu senzația că știi și mai puțin. Întrebarea mea ar fi care sunt următorii trei pași care ar trebui să aibă loc. Iar cât privește măsurile, Eurofisc, ar fi bine să spunem că Germania nu participă la Eurofisc. Deci cea mai mare economie nu participă la această, acest schimb de informații. Din informațiile mele, Germania nu participă. Acum câțiva ani am discutat în Comisia de Control Bugetar. Ne puteți spune cine participă la Eurofisc și cine nu? Aș dori să încep imediat cu dumneavoastră da, colegul Țărar mai dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc. După toate aceste prezentări, mă mir că lucrurile funcționează totuși sau că vedem cât de cât un rezultat. Mă întreb ce valoare au aceste rezultate. Iată, am avut această uh, audiere astăzi. Haideți să ne gândim cum să ajungem la soluții. Cât privește încasarea impozitelor, senzația cu care rămân eu este că, pe de o parte, statele au nevoie de bani pentru a-și îndeplini obligațiile publice, dar pe de altă parte, miliarde întregi se pierd pentru că fiecare merge pe calea proprie când vine vorba de impozitare și fiecare acceptă ca de exemplu la modelele de evitare a impozitării la marile concerne, unde pur și simplu nu se încasează impozite. Și întrebarea mea este, dat fiind faptul că, iată, crește comerțul online în mod semnificativ, cred că în Germania s-a ajuns la 30% din comerțul cu bucata are acum loc online. Aș dori să știu cine controlează acea parte. De unde știm că sunt încasate uh, impozitele corespunzătoare? Și cât privește venitul național brut, ca bază de calcul, s-a arătat că se procedează diferit ca și la stabilirea sumelor pe care le plătește fiecare stat membru în parte. Înțeleg că avem mult de lucru în următoarele luni și sper că pe, în urma acestei analize să ajungem la o soluție transparentă. Și domnul președinte. Și, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm uh, un subiect crucial în ceea ce privește taxa, ă, frauda de tip carusel, care mi se, pau, mi se pare tipul principal de fraudă și deci de pierdere de resursele pentru state membre, cum putem rezolva această problemă? Nu ar trebui să percepem TVA-ul ă, în etapa ultimă de punere pe piață și consum? Cei care fac acest tip de fraudă se bazează pe faptul că statele membre percep TVA-ul și de la statele membre se recuperează TVA-ul. Și uneori o, o trecere fictivă a unei frontiere permite să facturezi o livrare către o întreprindere fic, fictivă, între timp recupere, recuperând însă TVA-ul de la uh, statul în care uh, te găsești ce se poate face în cooperarea între statele membre pentru a eradica acest tip de fraudă? Și referitor la cele spuse domnul Țelă, referitor la vânzarea la distanță, TVA-ul de obicei uh, este plătit în țara în care, este, în care locuiește consumatorul. Însă, pentru vânzările la distanță, se spune că dacă suma anuală facturată este sub 100.000 de euro, se rămâne la cota de TVA a furnizorului. De exemplu, la vânzările pe internet sau vânzările prin corespondență. Există controle, într-adevăr, referitoare la aceste sume a uh, cifrei de afaceri, pentru că eu cred că nu este cazul și cred că există Um, tranzacții care aduc prejudicii, prejudicii statelor membre. Mulțumesc și începem cu doamna Wessel. Mulțumesc. În ceea ce privește aceste întrebări, aș dori să ne gândim împreună. Prima întrebare, ce ar putea face legiuitorul? primul rând, ceea ce s-a spus în repetate rânduri. Sistemul TVA în sine e un sistem care trebuie revizuit. Carta verde a fost lansată în urmă cu ceva timp, s-au făcut acolo multe propuneri interesante care să facă sistemul TVA mai puternic și mai puțin vulnerabil. Iată, atât o provocare cât și o șansă în același timp ca Comisia să analizeze elemente din cadrul TVA care să poată fi avute în vedere. Sistemele de rate diferite. Avem nevoie de aceste rate variate. Ce facem cu excepțiile? E unul din lucrurile menționate în Carta Verde. Al doilea aspect, cum ar trebui să coopereze statele membre? Există legislație care face posibilă cooperarea administrativă și e folosită într-o, mare, într mare măsură. Și aici s-ar putea face îmbunătățiri. Se poate ține cont de noile evoluții. Un subiect discutat în acest moment este legat de organizarea unor audituri în comun. Legislația actuală nu permite încă acest lucru, dar ar putea reprezenta una dintre căile de urmat. Când vorbim de posibilități legislative, avem Eurofisc pe de o parte. Vă pot spune că toate statele membre participă la Eurofisc, dar Eurofisc are patru domenii de lucru. Procedura vamală 4200, una pe bărci, avioane și autoturisme, și una de observator TVA cu privire la tendințe în frauda TVA. Câmpurile 1 și 4 participă toate 4, toate statele membre, iar celelalte două participă 25 sau 26 de state membre. Iar cât privește implementarea recomandărilor, E un subiect mai degrabă nou. E un domeniu în care Comisia va monitoriza cu atenție cum anume uh, transpun statele membre aceste recomandări. În ceea ce privește vânzările prin internet, online, e într-adevăr un domeniu dificil cum poți încasa TVA-ul acolo, de unde știi cui trebuie plătit. Aici comisia analizează cu atenție problema. Există mini-ghișeul unic care permite înregistrarea într-un stat membru. Deocamdată e limitat la doar câteva tipuri de tranzacții, dar e una dintre căile pe care progresăm. și cred că acestea ar fi toate întrebările care au fost adresate. Mulțumesc! Cele mai importante trei, într-adevăr, Eurofisc, întrebarea dacă Germania e membră sau nu. Germania e membră în grupurile 1 și 4, MTEC și Observatorul, și în celelalte două au statut de observator. Analizează cum funcționează și ce ar presupune pentru administrația germană să fie membru cu drepturi de pline. Deci se mai gândesc la participarea în celelalte două grupuri. Dar sunt implicate. E, e implicată Germania, știe ce se Ne mai puteți spune ce sunt 1 și 4? 4, grupul 4, frauda tip carusel. Și 4, grupul 4 e observatorul TV, grupul de lucru care analizează tendințele și noile evoluții. Finalement, la fragmentation de l'espace fiscal. Până la urmă, fragmentarea spațiului fiscal este o binecuvântare pentru toți cei care vor să facă fraudă legislația se schimbă de la țară la țară, cota TVA se schimbă de la țară la țară. Noi la Parlament nu ar trebui să facem presiune asupra statelor membre pentru a apropia uh, sistemele, pentru că dacă nu, altfel cum putem lupta împotriva fraudei fiscale? Also, willkommen im, im club. Bun venit în grupul celor care lucrează pe această întrebare. Domnul Zwickler. Câteva observații legate de auditare, câteva prime reacții. Trebuia doamna Gresle care să fie următorii trei pași. Eu aș spune că bazându-ne pe auditul nostru, aș spune în primul rând, cât privește TVA-ul, reiterăm ceea ce am spus în uh, avizul 2 din 2012. Spune acolo că notăm că propunerea de eliminare a sistemului actual vine ca urmare a slăbiciunilor identificate de Parlament, Consiliu și Curte în uh, avizele anterioare și că în acest sens bazarea resurselor proprii pe TVA, cum spunea și colegul mai devreme, va fi complexă, dar mai puțin decât versiunea următoare. E un set de propuneri de legislație care ar trebui să joace un rol important în viitorul cadru financiar multianual. Singur, rata Valoarea TVA care definește și cum va arăta contribuția. Și astfel ajung la VNB. E o dezbatere cheie și vom uh, prezenta asta și în raportul nostru anual. Problema recomandărilor pe care noi le tot facem în rapoartele speciale, în raportul special cu privire la datele VNB, și dacă sunt implementate în mod corespunzător sau nu cumva ne confruntăm cu o zeci de ani de rezerve și așa mai departe, dar atunci ar putea crea din nou ceea ce s-a întâmplat anul trecut, dar sunt de acord cu reprezentantul Eurostat că a fost o situație excepțională. Există problema TVA sau acea diferență fiscală Acum vorbim de de 63 de miliarde diferențe E vorba de comerțul electronic și se înregistrează foarte puțin dar nu se bazează pe nimic. Textul e nevoie de acțiune la nivel european, măcar, dar global, de fapt. Dacă comerțul are loc prin cloud, avem nevoie de un administrator fiscal acolo. Mai sunt elemente pe combaterea fraudei. Acum are loc auditul Multe lucruri discutate astăzi sunt discutate cu serviciile comisiei, deci vom ajunge și la acea discuție. Recomandările există. Există întrebarea e dacă sunt implementate. Ele ar putea reduce potențialul de fraudă imediat, dar e nevoie de mai multe măsuri. Criza ne arată că se pare că dorința statelor membre de a coopera aici vine cu acest uh, ocazie, cu acest moment și cred că Parlamentul și Comisia ar trebui să folosească de acest moment. Ne puteți spune încă o dată ce înseamnă acea procedură 42? Procedura 42, spune vorbitorul, e foarte simplă. Cercei din platină sunt importați prin, uh, într-un aeroport într-o țară producătoare, și se produce ceva din aceștia și sunt exportați către o țară de destinație și analizăm că bunurile, constatăm că bunurile au fost importate în țara X, exportate către țara Y, dar reprezentanții fiscali din țara Y nu au declarat la momentul respectiv TVA-ul pentru acele bunuri. Procedura 42 <coughs> permite o trecere rapidă a produselor prin uh, vamă, având încredere, declarând importatorii ca fiind de încredere. Și ar trebui evaluați uh, acești importatori cât de încredere sunt de fapt sau să impunem o răspundere comună. Comisia a propus-o, dar Consiliul n-a adoptat-o. Răspundere care de, de, dispare odată ce TVA-ul e declarat. E un lucru posibil, dar depășește recomandările noastre. Pe scurt, e deci o procedură folosită de importatori de încredere, dar e fraudată și se ajunge la acea pierdere de 29%. Mulțumesc! Domnul Galfi trebuie să pleci la 18.30 și deci îi dăm cuvântul sau Thank you very much, uh, Madam Chair. I will be very short because a lot... Mulțumesc. Foarte pe scurt pentru că s-au spus foarte multe deja. Ce ar trebui să se întâmple acum? Noi la Eurostat ar trebui să implementăm recomandările recomandate de uh, Curtea de Audit. Adică pentru noi asta înseamnă să lucrăm mai repede, așa cum am spus, fără să se compromitem calitatea muncii noastre. Am fost criticați cât privește datele, avem date vechi de uh, deschise încă trei, timp de trei, vechi de 13 ani, dar doar pe ultimii 4 ani datele sunt suficient de stabile, acest lucru va rămâne și în continuare. Uh, ce vom mai încerca în următorul ciclu, să nu depășim prea mult acești 4-5 ani cu ani rămași deschiși. Situația se va modifica dramatic. Asta însă dacă există o cooperare totală a tuturor statelor membre și dacă vor uh, trata rezervele mai repede decât o fac acum. Vom fi deci mai rapizi, dar nu vom scădea în calitate. Mai este de asemenea important să identificăm acele revizuiri în grup. Statele membre trebuie să se poată baza pe date, autoritățile trebuie să se poată baza, iar taxele, impozitele datorate pe ur- ca urmare a celor date trebuie să fie corecte. Acesta ar fi ordinea acțiunile noastre în anii care vor urma. Mulțumim! Colegul Calvin, din partea grupului de lucru la nivel înalt. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, doamna Gresle, mulțumesc domnului Artui, dragi colegi, dragi coraportori. Voi încerca să fiu succint și aș vrea să vă informez puțin despre ce se întâmplă la nivelul grupului, la nivel înalt, privind propriile resurse. Această dezbatere mi se pare una foarte relevantă și ea trebuie să continue, pentru că nu este vorba numai de a rezolva problemele actuale cu TVA, VNB și așa mai departe. Și sunt convins că colegii de la Comisia Europeană, de la Curtea de Conturi, Uh, fac tot ce pot pentru a maximiza veniturile și pentru a face ca sistemul să funcționeze. Problema este că avem și probleme sistemice în ceea ce privește bugetul european. Și în următoarele, poate 10 minute, exact pe asta aș dori să mă concentrez. Care sunt problemele sistemului actual? În primul rând, o lipsă de durabilitate a politicilor europene. Câteva exemple. Acum se dezbate planul Juncker și cum va fi uh, finanțat și de fiecare dată când avem noi evoluții nu există spațiu în bugetul european pentru a finanța aceste elemente. Apoi, garanția pentru tineri a fost prevăzută pentru 2 ani în uh, CFM-ul actual și ar urma să existe o decizie referitor la continuarea ei și așa mai departe și pot să continui cu o serie întreagă de politici care nu au uh, finanțare asigurată în bugetul european așa cum este el acum. Apoi avem incertitudini în bugetele naționale. Nu există niciun stat membru care la începutul anului fiscal să știe cât va plăti la anul către bugetul european. În primul rând, pentru că există unele discrepanțe între procedurile fiscale la nivel național și european și, în al doilea rând, pentru că o serie întreagă de uh, elemente, plățile întârziate, plățile, uh, facturile neplătite, um, care cresc, um, care nu mai contribuie la uh, problema Uh, acestui buget. Până la urmă, nicio țară nu știe cât va contribui în anul următor la bugetul european. Și asta este o mare problemă. Și, în plus, avem uh, problema facturilor neplătite din ce în ce mai multe. Sume datorate din ce în ce mai mari, uh, a căror plată Comisia nu face decât să le amâne deciziile sunt luate de statele membre, dar Comisia are nevoie numai de resurse, de fonduri pentru a plăti acele facturi. Deci, iată, sistemul actual creează o serie de elemente incerte și lipsă de securitate. De cele mai multe ori uh, vorbim de lipsă de resurse în bugetele naționale. Din acest motiv, legiuitorii naționali caută posibilități de a-și scădea în cât pot contribuția la bugetul european. Știm că, de obicei, în cadrul financiar multianual se ia o decizie din, de către statele membre în mod unanim referitor la creditele de plată și de angajament. Se știu foarte bine sumele datorate și în același timp, de-a lungul anilor, bugetul european rămâne cu mult sub maximul de 1,23% din VNB decis în directiva privind resursele proprii în urmă cu ceva ani. Deci, sub finanțarea bugetului european are origini foarte ușor de înțeles și anume lipsa resurselor în bugetele naționale, mai ales în perioade de criză financiară. Asta duce la o naționalizare a politicilor, la o dezbatere uh, care o ia în direcția greșită referitoare la justretur. Multe țări caută soluții naționale mai degrabă decât soluții finanțate de bugetul european în momente de criză. Și asta este o abordare care este cel puțin îndoielnică și este îndoielnic dacă este mai eficientă. Există o lipsă a vizibilității beneficiilor Uniunii Europene. Asta este dezbaterea justrătur, care de fapt ignoră o serie întreagă de valori ale Uniunii Europene care nu pot fi exprimate în bani. Este foarte greu să calculezi fluxuri um, de, de bani în diferite direcții și să calculezi suma netă în ceea ce privește beneficiile unui stat membru sau altuia dezbatem îndelung diferite tipuri de resurse pentru buget și una dintre probleme este că resursa bazată pe VNB, care ar trebui să fie una de completare, ar fi trebuit să fie una de completare, așa a fost prevăzută când a fost inventată, până la urmă această resursă acoperă majoritatea plăților europene. Însă, problema nu este numai micul procentaj de resurse proprii adevărate, ci există și probleme cu calculele și cu chestiunile și chestiuni metodologice în ce privește calcularea atât a TVA cât și a VNB. În plus, există o problemă de transparență în sistemul finanțării bugetului european. Este foarte greu să explici uh, într-un limbaj ușor de înțeles cât plătește fiecare cetățean la bugetul european și de ce. Sistemul nu este unul eficient în momentul de față și îi lipsește flexibilitatea pentru a face față unor noi evoluții. A existat o propunere care cu siguranță va fi discutată la Parlamentul European referitoare la bugetul zonei euro un instrument, CCI, a fost creat de Comisia Barroso și dacă va fi acesta sau un altul, rămâne de văzut. În orice caz, o serie întreagă de lucruri trebuie discutate, dar referitoare la durabilitatea monedei unice, dar am văzut din ultima criză că bugetul european nu este uh, suficient de bine structurat pentru a face față acestor probleme. Cum putem rezolva problemele până la urmă? Cu toții vedem că sistemul actual nu este durabil, nu este transparent, nu este un sistem care creează încredere în statele membre. Grupul la nivel înalt va introduce un element în uh, raportul său final și anume să încercăm să găsim uh, chestiuni care să corespundă principiilor de bază uh, ale unui buget, printre care simpli, simplitate și așa mai departe. În plus, încercăm să analizăm specificitatea UE plus valoarea adăugată europeană încercăm să considerăm, uh, să luăm în considerare principiul de subsidiaritate și suveranitatea fiscală a statelor membre. Domnul Lewandowski s-a referit la asta. Asta spunea și domnul Lewandowski. Și acum există o încercare, practic, de a crește bugetul european uh, vor, dar vorbim de fapt despre un buget mai autonom al Uniunii Europene, nu despre un, un buget mai mare al Uniunii Europene, cum spun unii că s-ar dori. În orice caz, uh, orice fel de noi resurse căutăm, trebuie ca ele să fie eficient controlate. Există trei proceduri de acordare a consimțământului Uh, cadrul financiar multianual, bugetul anual și de multe ori plăți suplimentare care trebuie făcute în timpul anului. Nu este necesar să avem uh, trei decizii ale statelor membre pentru aceleași sume care ar urma să fie o contribuție la bugetul european. Dacă uh, ajungem la o singură decizie care oricum este sub unanimitate, asta nu va îngrădi potențialul statelor membre de a decide ce se întâmplă cu bugetul european. Încă un element este de a crea un instrument fiscal real. La dezbaterile din grupul de lucru s-a menționat acest lucru de către experți de mai multe ori. Trebuie să ne uităm mai departe și vedem că bugetul european va, trebui să îndeplinească și alte funcții. În plus, foarte important este că trebuie să asigurăm un flux de resurse proprii reale. De asemenea, se pune, între se pune întrebarea dacă resursele bazate pe VNB sunt într-adevăr o resursă proprie. Unele state membre au spus că așa este. Da, dar dacă ar fi într-adevăr o resursă proprie, atunci Uniunea Europeană ar avea un cuvânt de spus asupra acestui buget și acum nu are niciun cuvânt de spus. Totul trece prin deciziile la nivel național. Orice instrument nou s-ar inventa și ajung spre final, mă voi uh, referi la candidați posibili pentru venituri. În orice caz, orice instrument ar fi, avem o problemă cu rabaturile. Și asta este uh, ceva important. Uh, statele membre trebuie să vadă beneficiile schimbării sistemului actual înspre un sistem mai autonom. Problema este că există o serie întreagă de uh, excepții și rabaturi uh, negociate de la, la bugetul european care sunt de neexplicat sunt pur și simplu rezultatul unui joc al puterii în Consiliul European. Inclusiv simplificarea uh, TVA a fost uh, o propunere foarte rezonabilă a Comisiei, uh, însă a fost respinsă de Regatul Unit pentru că însemna o recalculare a rabatului britanic. Deci orice ar fi, ne vom întoarce la acest subiect și asta este partea cea mai spinoasă a dezbaterii. A existat o pro propunere înțeleaptă a Comisiei la ultimul CFM. Nu a fost acceptată să se schimbe rabatul cu sume forfetare și să fie eliminat uh, pe etape. A fost respinsă. Majoritatea state... Înțelegeți de ce statele au refuzat asta uh, fără să argumenteze în vreun fel. Apoi, ce posibile instrumente putem uh, avea în vedere pentru resurse suplimentare? Trebuie să ne concentrăm asupra unor domenii în care Uniunea Europeană creează valoare adăugată. Deci, are sens să taxăm dacă Uniunea Europeană aduce mai multă bunăstare. Să taxăm această bunăstare și să folosim fondurile pentru a investi și mai mult în uh, creșterea potențialului pieței. Bineînțeles, taxele vamale există deja și TVA-ul care trebuie simplificat și este mult mai bine să simplifici decât să intri în toată discuția cu taxarea regresivă. Știu că unele dintre statele membre mai sărace ar plăti mai mult, așa, dar mi se pare oricum o soluție mai bună decât sistemul actual care este imposibil de înțeles. O valoare adăugată s-ar putea crea prin piața digitală. Domnul Rubic s-ar oferit la politica privind uh, spectrul de frecvențe mă tem că unele, alocarea unor frecvențe pentru bugetul european nu poate funcționa neapărat, pentru că în unele state membre aceste frecvențe sunt deja vândute și venitul merge la bugetul național. Acest lucru, deci s-a făcut deja, s-a dus. Frecvențele nu mai sunt uh, disponibile. Apoi, crearea de bunăstare suplimentară din piața, digi, piața unică digitală, însă ar putea fi un uh, potențial candidat. Emisiile de CO2 s-au menționat cu uh, rezervele menționate de domnul Lewandowski. Taxa pe tranzacțiile financiare, de asemenea, a fost o idee bună, mai ales așa cum era în propunerea comisiei. Nu. Însă nu sunt de acord cu domnul Lewandowski uh, referitor la faptul că este o resursă națională sau europeană. Este o resursă Uh, națională, dar sugestia este ca două treimi să meargă înspre bugetul european. Până la urmă, efectul net are loc la bugetul național, nu la bugetul european, dar bugetul devine mai autonom. Există motive bune să ne gândim la un, ace- la un astfel de tip de taxare. Ne continuăm în orice caz activitatea și la următoarele reuniuni ale grupului la nivel înalt Tocmai asta vom discuta, avantajele și dezavantajele diferitelor posibile instrumente de resurse proprii. Și un ultim mesaj pe care aș dori să vi-l transmit. Sistemul actual nu este bun. Nu este bun nici din perspectivă națională, nu este bun nici pentru bugetul european. Trebuie să-l schimbăm și există posibilități de a-l schimba. Însă discuția trebuie să fie una politică. Multe state membre încearcă să mențină discuția la nivelul uh, experților, ceea ce nu permite luarea de decizii politice. De aceea, Parlamentul European și Parlamentele Naționale ar putea să joace un rol important în această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Calfin! Vă mulțumim! Um, ne regăsim în cele spuse de dumneavoastră. Într-adevăr, nu știu ce se întâmplă cu cei de la control bugetar, dar când faci parte din comisia de buget și mergi acasă în circumscripție, e foarte greu să le explici cetățenilor ce faci. Este ceva cât se poate de delicat. delicat. Iar sentimentul de cetățean vine și din plătirea unei taxe. Când plătești taxă într-o comunitate, ai senzația că faci parte din ea și în ceea ce privește Uniunea Europeană, apartenența la comunitate mai rămâne de construit. Mai avem câteva minute, domnule Calfin, pentru a răspunde la eventuale întrebări? Da? Vă mulțumesc. Domnul Manca. Ďakujem, ja som spokojný s tým, čo, čo povedal pán. Mulțumesc. Sunt mulțumit de ce am auzit mai devreme, de cele spuse de domnul Calfin, însă aș vrea să adaug un lucru. La taxa pe emisia de CO2. S-a spus mai devreme că ar fi vorba despre o dublă impozitare. Poate că ar trebui să dăm însă Suedia, drept exemplu, în afara Uniunii Europene nu există un astfel de impozit. În ceea ce privește dubla impozitare, aș vrea să spun că îmi doresc ca acel exemplu să fie examinat. Poate că nici nu se dorește o soluționare a problemei. În rândul oamenilor de știință există foarte mulți adepți ai uh, acestui tip de impozit. Domnule Țeler, mulțumesc. Nu vreau decât să confirm faptul că domnul Carfin a menționat toate problemele existente. Nu prea mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru a găsi o soluție în prima parte a zilei am vorbit despre politicile de coeziune și fondurile structurale. Mai există facturi neachitate din fosta legislatură în valoare de 20 de miliarde de euro și regula de N plus 2, respectiv N plus 3, nu a fost dusă la bun sfârșit. Deci mai sunt state care în continuare pot prezenta facturi din uh, fosta factură, din fosta perioadă de uh, finanțare din 2000, până în 2013. Și uh, acum se vor adăuga și problemele de uh, finanțare pentru următoarea perioadă de finanțare. Acum, uh, fiind uh, date politicile de coeziune și structurale, care au început uh, ceva mai târziu, am, uh, am avut ceva Uh, spațiu de manevră, dar acum tot ceea ce facem este să acumulăm din ce în ce mai multe restanțe uh, și acest lucru se va înrăutăți până la sfârșitul actualei perioade de finanțare până în 2019. Deci există o diferență între creditele angajate și creditele de plată pe care am permis-o, un decalaj de, dou- de 50 de miliarde. Deci mutăm aceste arierate pe care Uh, le avem uh, din fosta perioadă, iar Consiliul este neobosit în a formula noi uh, instrumente de finanțare, fie vorba de subvențiile pentru Ucraina sau suplimentarea fondurilor pentru susținerea refugiaților și tot soiul de alte instrumente de finanțare dar uh, practic nu am, uh, nu văd în prezent o bază de finanțare pentru acele instrumente noi, având în vedere situația actuală. Cred că anul 2016, atunci când vom discuta despre el, uh, va fi un an decisiv, pentru că trebuie văzut dacă acele angajamente cu care împovărăm bugetul actual dacă ele pot fi împlinite sau nu. Pentru că trebuie la un moment dat să închem toate liniile de finanțare. Sistemul duce la o ciocnire între pretenții, pretențiile teoretice și promisiunile care pot fi într-adevăr îndeplinite în realitate, mai ales uh, având în vedere faptul că există regiuni sau state care sunt în faza de prefinanțare și care așteaptă sau trebuie să aștepte 2 sau 3 ani pentru um, realocarea, rambursarea sumelor investite. Deci trebuie să vedem uh, toată această imagine de ansamblu în momentul în care vorbim despre întregul sistem de finanțare. Mulțumesc. Nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină. Dacă îmi permiteți, aș dori să pun eu o întrebare. În ceea ce privește resursele proprii, uh, înainte de extindere, 50% din resursele bugetare veneau din taxele vamale. Și apoi, uh, cum tot negociem acorduri de liber, de liber schimb, e minunat, dar uh, taxele vamale dispar și ele acum ajung la 10%. Impunem constrângeri de mediu care fac ca ceea ce se produce în Uniunea Europeană să coste mai mult și în același timp lăsăm să intre produse care nu au fost supuse acelorași uh, constrângeri când au fost uh, produse. În aceste condiții este oare prea mult să ne gândim la o taxă pe carbon la uh, import uh, impusă la uh, frontiera externă a Uniunii Europene? Unii ar spune că este protecționist, uh, dar în același timp vrem să creăm locuri de muncă, vrem să creăm condiții pentru cei care vor să investească în Europa, astfel încât ei să aibă o șansă să fie competitivi pe piață. Ne putem închipui așa ceva, o taxă de carbon sau de CO2 impusă importurilor din țări din afara Uniunii Europene. atunci când Comisia și domnul Juncker creează un plan și un fond european de investiții strategice, garanția este finanțată din bani luați de la programul uh, Connecting Europe Facility și de la Orizont 2020, ceva uh, ce a creat foarte multă frustrare în rândul deputaților europeni. Sper că putem găsi o soluție în acest sens. Domnule Calfin, aveți cuvântul uh, pentru concluzii. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Sunt uh, empatic cu ceea ce s-a spus. Uh, nu intenționez introducerea unei taxe noi pe bunuri importate, mai ales când vine vorba despre producția domestică. Deci trebuie să uh, avem grijă că pot apărea pot apăra situații în care noi creăm uh, înlesniri uh, importat, uh, producătorilor din exterior. În orice caz, acesta este unul din candidații pe care, ideile candidat pe care trebuie să le luăm în considerare. Însă aveți dreptate, domnule președinte, în ceea ce privește uh, pentru bugetul european, oricare ar fi planul nostru, cât de magnific ar fi el, uh, noi practic uh, reașezăm aceleași sume, ne jucăm cu aceleași sume și încercăm să facem aceleași lucruri cu același buget, buget. și eu cred că uh, nu reușim să fim eficienți. Trebuie să renunțăm la anumite lucruri și să introducem alte uh, instrumente. Fiind, uh, asta în contradicție cu, cele, cu ideea de plan multianual pe șapte ani. Există o scădere a fondurilor, în mod evident, flexibilitatea este iarăși un lucru important. Ceea ce a spus domnul Țelăr mai, de, mai devreme, instrumentul pentru uh, refugiați face același lucru. Vedem ce se întâmplă în Nepal, uh, există un apel la solidaritatea europeană. Sunt tot felul de lucruri care nu pot fi prevăzute atunci când se adoptă bugetul. Deci fie că asigurăm o flexibilitate mai mare, fie că instruim o prioritizare în, în buget, lucru care nu este posibil în cadrul prezentului exercițiu. Există uh, acea diferență de care vorbeam, decalajul fiscal sau diferența între casările teoretice și cele reale de TVA. Uh, se pot uh, muta însă acele sume de la un an la altul. Îngrijorătoare însă sunt sumele absolute. Trebuie să ne asigurăm ca uh, întregul sistem să nu scape de sub control. Deci va, va avea loc o revizuire a MFF în Parlament și lucrurile importante sunt legate de proceduri și modul în care este adaptat cadru, noul cadru multianual propos sunt très encourageants. Mulțumim, domnule Calfin. Ceea ce a spus este foarte încurajator pentru Parlament. Ceea ce ne va face să fim uh, și mai hotărâți atunci când cerem uh, și când exprimăm așteptările față de statele membre. Parlamentul vrea să facă uh, ca lucrurile să se pună în mișcare și vrem să ne îndreptăm spre un adevărat buget european. Ați menționat zona euro, însă Mecanismul European de Stabilitate Financiară nu este un început de creare de buget la nivel european, pentru că, până la urmă, se face o mutualizare a datoriilor, într-un fel. Uh, această mutualizare există, da? Dar problema în zona euro, ca în alte uh, uh, zone cu o singură monedă, se referă la transferul fiscal. E clar că statele membre nu vor să abordeze această problemă, dar, în realitate, se întâmplă acest lucru. Unele dintre aceste tranzacții pot fi, aceste uh, transferuri pot fi făcute în cadrul, cadrul european, lucru care se va întâmpla doar când va fi nevoie. Dar uh, asta și, aici este nevoie și de un uh, management profund. Dacă solicit statelor membre să mențină uh, condiții foarte stricte uh, de fiscalitate. Bouger. Am senzația că vreți să ne fiți uh, complice într-un, oarecum, într-un oarecare mod și vă mulțumim foarte mult pentru asta. Și vă mulțumim uh, pentru, cele pe care le-ați, pentru cuvintele pe care ni le-ați adresat, pentru că îmi corespund și dorinței noastre. Vom trece la concluzie. Dau cuvântul raportorilor. Începem cu domnul Lewandowski, care a fost și raportor și coraportor mulțumesc că a fost uh, o audiere foarte amplă și au fost contribuții foarte valoroase, dar uh, există și lecții valoroase pe care trebuie să le uh, învățăm. 25 de ani am avut un statu quo stabil. În grupul de la nivel înalt există hotărârea de a urma principiul neutralității fiscale. Dar, totodată, trebuie să uh, ne uităm dintr-o perspectivă, perspectivă mai amplă. Uh, trebuie să asigurăm o valoare adăugată reală și acesta este planul de urmat pentru viitor. Aceasta este impresia mea. Deci e vorba de comunicare aici pentru că asta înseamnă politica până la urmă și așa vom obține un rezultat substanțial. Mulțumesc, domnule raportor. Cu acordul doamnei președinte al Comisiei de Control Bugetar, aș dori să vă spun că mâine dimineață ne revedem la Comisia de Buget. Mă scuzați, spune președintele, doamna Ayala Sender. Aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Um, si, um, simplemente agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mai ales pentru toate cifrele menționate și perspectiva comună. E clar că trebuie să fim toți de aceeași parte a baricadei și domnul Calfin este până la urmă purtătorul nostru de cuvânt în grupul la nivel înalt pentru resurse proprii. Um, Vreau să mulțumesc direcții Generale pentru Taxe și Eurostat. Ei s-au asigurat a noi să păstrăm întreaga perspectivă. Cred că vom putea colabora foarte bine și ne putem asigura că statele membre vor conlucra mai bine și că vor uh, avea un schimb de opinii, de informații mai bun. De aici uh, trebuie să apară și informația că există stimulente pentru statele membre de a-și îmbunătăți instrumentele bugetare și că și susținerea, sprijinul din uh, partea Uniunii este mai eficient. Deci ar fi bine să transpunem uh, acest mesaj pozitiv, această veste bună către exterior. Mulțumesc! Da, iată o serie întreagă de uh, audieri uh, cât se poate de încurajatoare. Îi mulțumesc doamnei Gresle pentru propunerea adresată Comisiei pentru Buget de a organiza această audiere în comun. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc experților uh, care ne-au permis să înțelegem mai bine lucrurile. Suntem conștienți că nu va fi ușor, însă pe acest subiect sau pe oricare altul sper că vom putea spune, că se va spune despre noi într-o bună zi, nu știau că este imposibil, așa că au reușit. Mâine dimineață, la Comisia de Buget, va avea loc, se va face informarea referitoare la, ultima, la ultimul trialog, iar la control uh, bugetar, membrii și membrii Comisiei de Control Bugetar sunt invitați. Asta va avea loc la 11.40, dacă totul uh, merge conform programului și eu mă voi ocupa de asta. Astăzi nu, nu m-am făcut treaba prea bine pentru că am, făcut o jumătate, am avut o jumătate de oră de întârziere acumulată, dar um, a recuperat um, doamna Gresle. Reuniunea are loc mâine la ASP1G3. Putem să ne oprim aici. Așa e, doamna Gresle? Nu mai doriți să adăugați nimic, o seară plăcută tuturor. Atât.